Cum vă spuneam, reluăm și începem cu un seminar, mai precis o prezentare urmată de o discuție. Suntem nițel în întârziere, însă așteptam ca toată lumea să reușească să ajungă. Mai întâi vom discuta despre analiza comparativă a instrumentelor de gestionare sprijinite în 2014 de către um, legea agricolă din Statele Unite ale Americii, deci comparație între aceasta și uh, politica agricolă comună. Cele două uh, legislații au fost adoptate cam uh, în același timp. Nu ni s-a părut E interesant să le comparăm, deoarece am vrut să vedem cum se face față volatilității prețurilor la produsele agricole și cum reușesc um, agricultorii să se descurge. Întreaga istorie a um, politicii agricole este marcată de uh, felul în care au fost gestionate riscurile. Astăzi, cum v-am anunțat, ne dorim să comparăm aceste instrumente și aceste două metode de pe un mar și altul al Atlanticului. Trebuie să tragem concluzii concrete. Deoarece acestea ne vor ajuta să hotărâm și noi cunoștințe de cauză referitor la politica agricolă comună, la gestionarea riscurilor și în ceea ce privește veniturile. Eu sunt de părere că această discuție este uh, binevenită imediat după dezbaterea de azi dimineață uh, despre um, acordul de parteneriat uh, transatlantic. Vreau mai întâi să dau cuvântul domnului Jean Cordier, care reprezintă um, Institutul Național de Cercetare Agricolă, uh, un institut de faimă uh, în Europa și chiar și pe plan internațional. Și dumnealui este de asemenea profesor la Agrocampus Vest. Vă urăm bun venit și vă dăm cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc frumos pentru această invitație. Sunt deosebit de onorat să vin să-mi prezint munca în fața dumneavoastră și la solicitarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. Dați-mi voie de asemenea să adresez mulțumiri celor care mi-au dat o mână de ajutor la elaborarea acestui studiu au existat multe discuții pe plan teoretic despre aspectele practice pe care le-am avut cu colegi din state membre, dar de asemenea și din Statele Unite ale Americii. Care era scopul acestei uh, lucrări? Să comparăm instrumentele de gestionare a riscurilor de pe ambele maluri ale Atlanticului și să vedem, uh, de asemenea, care este eficacitatea lor Diapozitivele sunt în limba engleză, de aceea am să trec și eu la limba engleză, dar uh, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri putem să trecem din nou la franceză. Intervenție fără microfon din sală. On m'a demandé de faire les slides invitatul răspunde unei intervenții pe care interpreții nu au auzit-o din sală că nu are încotro, trebuie să vorbească în limba engleză pentru că uh, diapozitivele au fost uh, pregătite în limba engleză. Am o prezentare în 5 puncte. Dacă preferați, pot să vorbesc franceză. Președintele întrerupe. Domnule deputat, spune președintele, invitatul nostru respectă condițiile pe care noi le-am pus, deoarece am vrut ca această prezentare să se desfășoare în cele mai bune condiții și nu cred că uh, uh e normal să dăm lipsă de, să, să dăm lipsă de respect, să dăm dovadă de lipsă de respect uh, um, deoarece vorbește în limba engleză în loc de limba franceză. Eu am tot respectul pentru limba franceză, dar nu vreau ca aici să creeze o situație dificilă. Pur și simplu, ca să închei subiectul, spune uh, uh, domnul deputat, avem interpreți care își fac foarte bine munca și puteau să traducă ce spune uh, invitatul nostru. Suntem printre primele țări fondatoare ale Uniunii Europene și nu văd de ce nu se respectă uh, acest lucru. Donc je vais poursuivre en français. La présentation... Am să continui în limba franceză, spune uh, domnul Cordier. Uh, deci am o prezentare pe 5 puncte. Mai întâi să vă prezint uh, riscurile și principalele instrumente de gestionare, exemple din uh, Statele Unite și din Europa și apoi o comparație și, așa cum scrie la punctul 4, care sunt politicile așa numite ortogonale practicate în Uniunea Europeană și în Statele Unite și am să închei cu o serie de recomandări pe care aș vrea să vi le împărtășesc. Riscurile pentru agricultură sunt uh, numeroase. Vorbim despre volatilitatea prețurilor la produsele agricole, riscurile sanitare, riscuri legate de climă, și apoi de ceea ce numim volatilitatea exogenă, deci datorată unor factori externi, și apoi volatilitatea de pe piețe legate de um, alte produse care sunt uh, um, tranzacționate, precum uh, petrolul. Deci, agricultorii trebuie să facă față unor riscuri crescânde de natură tehnică sau de piață. Unele dintre aceste riscuri uh, sunt independente de voința lor, precum uh, înghețul uh, sau uh, grindina. Există apoi riscuri sistemice, precum prețul, riscuri care afectează pe toată lumea în același timp. Există apoi și intensitatea riscului care trebuie luată în calcul de la un risc normal la o adevărată catastrofă. Dacă există diferite tipuri de risc, există, bineînțeles, și diferite instrumente de gestionare a riscurilor. Nu avem un uh, instrument uh, universal. El nu ne permite să ținem cont de toate caracteristicile uh, riscurilor. Acest tabel vă arată că, în mod tradițional, contractele de asigurări se ocupă de riscurile independente. Riscurile sistemice sunt gestionate de către piețe, piețele uh, over the counter sau la uh, cotările uh, la termen. Apoi există aceste fonduri mutuale uh, um, sanitare sau pentru a face față evenimentelor climatice în diferite țări. Acestea sunt instrumente de natură privată, dar care pot să fie sprijinite și de puterile publice. Care este rolul autorităților publice? Sunt plasate undeva deasupra, sunt o adevărată plasă de siguranță, deoarece în caz de catastrofă uh, statele intervin peste tot în lume. Iar în ce privește riscurile normale, aici pot să existe politici fiscale care să atenueze puțin pierderile în agricultură ca și în alte sectoare. Cum spuneam, avem instrumente specifice, complementare și care trebuie să fie coordonate. Aceasta este situația ideală. Cum stau lucrurile în Statele Unite ale Americii? Ei bine, această uh, schemă vă arată puțin că pe partea cealaltă a Atlanticului există o încălecare, o suprapunere între diferitele instrumente. Există un evantai foarte larg de instrumente. Au asigurări, asigurări în ce privește randamentul, producția, piețele financiare ah, există din anii 1950 și la mijloc de vreo 20 de ani există aceste contracte de asigurări hibride unde se amestecă Uh, uh, factorul preț și factorul producție. Ceea ce numesc eu contractele hibride și pe care le-am uh, înscris la mijloc. Și apoi aveți într-un pătrat diferite sigle. Nu am să intru acum în detalii pentru că oricum v-am trimis și prezentarea detaliată. În partea superioară, acolo unde e vorba despre uh, um, riscurile de catastrofă, această lege uh, agricolă a dezvoltat niște programe ciclice uh, în care se încadrează și asigurări subvenționate public și există și uh, plăți ad hoc în caz de catastrofă de mari dimensiuni. Bugetul. Bugetul Statelor Unite. Bugetul, potrivit um, Farm Bill, legea agricole, are la uh, rubrica 4, numită nu alimentație, deci există bugetul cel mai important. Este de altfel o alegere din partea mea, o alegere voită să nu-l scriu aici pentru că e mai mare decât toate celelalte uh, uh, fonduri. Contractele de asigurări hibride sunt finanțate din aceste fonduri, printre altele, și apoi există și aceste programe contraciclice și alte programe publice, care sunt 100% publice, deci nu private cu sprijin public. Deci, bugetul american finanțează, cum spuneam, anumite contracte private și există și instrumente 100% publice. Aceste instrumente sunt complete, coordonate și dinamice. Poate că lipsesc aici măsurile fiscale. Am pus întrebarea colegilor americani de ce nu există măsuri fiscale, de exemplu de uh, uh, crearea unor uh, conturi de economii, dar mi s-a spus nu depinde de noi, depinde de uh, um, autoritatea fiscală și cu ei trebuie să discuți. Uniunea Europeană acum. Analiza ne arată că gestionarea riscurilor se face pe baza a doi piloni, cele două regulamente 1305 și 1308 din 2013. Deja o dihotomie, așa cum puteți constata. Eu sunt de părere că parametrii tehnici a acestor plase de siguranță nu sunt chiar atât de tehnici. N-am să spun că pot să fie manipulați, dar că pot să fie influențați, pot să fie interpretați și am ilustrat acest lucru cu gestionarea embargoului rusesc. Să știți că au existat foarte multe discuții ca să se știe dacă se va folosi sau nu rezerva, discuții foarte complicate și atunci când ești neofit așa ca mine și te uiți din exterior la aceste discuții, ai senzația că mai degrabă uh, ne îndreptăm către o catastrofă. Există cele trei articole 37, 38 și 39 din regulament, unde se stipulează că asigurările pot să intervină în caz de pierderi importante, pot să fie subvenționate fondurile mutuale în ceea ce privește riscurile legate de producție și există acest copy-paste inteligent, așa îl numesc eu, de la 38 la 39, și anume se spune că pot să existe fonduri mutuale pentru stabilizarea veniturilor agricole. Când te uiți din afară, vezi că din 2005 până în prezent s-au studiat multe alternative, dar nu s-a făcut mare lucru. Eu de aceea spun că uh, acest fond până la urmă nu există. Felul în care textele legislative pot să fie interpretate în Uniunea Europeană ține de comisie. Eu am lucrat asupra fondului mutual din România și suntem în plină discuție pentru că nu știm ce înseamnă production loss în limba engleză, pierdere de producție. La prima vedere poate să pară foarte simplu, dar de fapt nu, pentru că ne întrebăm seamă pierdere de volum, pierdere de cifre de afaceri, în continuare habar nu avem. Cum poți să pui la punct așa ceva când nici măcar nu știi cum să interpretezi legislația, ori comisia este singura care poate să interpreteze legislația și o face într-un mod rigid și destul de strict și există o mare um, heterogeneitate între folosirea sistemelor între nord și sud în Europa. Nu există o schemă unică. De unde și această uh, imagine care seamănă cu un tablou impresionist, și anume că există anumite lucruri um, create pe hârtie, dar care nu există în realitate. Unele există, dar nu știm prea bine cum pot să funcționeze și dacă Vrem să caracterizăm Uniunea Europeană și țările europene uh, cu câțiva termeni sintetici? Nu putem, pentru că există mai multe cazuri europene. Uh, situația din uh, Germania și nordul Europei nu este una și aceeași cu cea din Franța și Italia, unde există câteva fonduri mutuale și apoi situația din România care abia încearcă să pună pe picioare sistemul. Deci este un adevărat patchwork. Comparația. Spuneam că politicile sunt octogona, ortogonale și încerc să vă explic ce înseamnă acest lucru. V-am comparat în primul tabel cât de lungi sunt textele de reglementare și apoi în al doilea tabel care sunt diferitele bugete. Cele două spun unul și același lucru. În SUA, ei se concentrează mai ales pe ajutorul acordat gestionării riscurilor, apoi pe uh, plasele de siguranță și au renunțat la plățile directe. În legislația din 2014 au renunțat la plățile directe. Ori, Uniunea Europeană mizează pe plățile directe, drept uh, uh, sprijin acordat pentru venituri, spunând că poate că este un instrument de gestionare a riscurilor, dar nu este din punct de vedere economic, un instrument de gestionare a riscurilor. Deci Uniunea Europeană nu consacră cea mai mare pondere a bugetului gestionării riscurilor. Apoi există o finanțare a acestor plase de siguranță uh, de numai 5%, iar ajutorul concret pentru gestionarea riscurilor este cât se poate de marginal. Se va dezvolta pe viitor? Nu se știe. Eu cred că în circumstanțele actuale acest lucru nu se va întâmpla. Deci trebuie să facem ceva. Bineînțeles că aceste tabele um, simplifică mult situația, dar sper că vă frapează. În plus, trebuie să știți că în Statele Unite instrumentele de gestionare a riscurilor și plasele de siguranță sunt coordonate, sunt exact aceiași parametri ce sunt folosiți pentru a defini o catastrofă, un risc suportabil uh, de către um, sectorul privat și activitatea normală și un risc normal. În Uniunea Europeană nu există o definiție comună, nu văd nimic nici în pilonul 1 și prea puține în pilonul 2. Politica agricolă comună? Nu, se colectează vorbitorul. Politica americană are niște aturi majore. În primul rând, creează o bază de date. Are uh, experiență progresează constant de ani de zile și se îndreaptă către o um, mm, economie a cunoașterii. Și ei au renunțat la plățile directe, cum v-am spus. Pentru ei, gestionarea riscurilor a avut efecte benefice pentru că uh, Toată lumea a înțeles că dacă gestionează mai bine riscurile, îi cresc și veniturile. E un benefic pentru uh, întreaga colectivitate. Ori dacă dai mai mulți bani sub formă de ajutare directe și vrea puțin pentru a preveni crizele, nu ajuți colectivitatea, dar există și puncte slabe, bineînțeles, în politica americană. Acum, agricultorii americani preferă asigurările uh, uh, cu franciză minimă și uh, de tip omnium. Așa cum a spus cineva, preferă uh, limuzina uh, din categoria asigurărilor mai degrabă decât uh, asigurarea care îi costă mai ieftin. În Uniunea Europeană, principiul de la pilonul 2, articolele 37 apoi 38 și 39, deci apropo de um, asigurări și uh, fondurile mutuale, vorbitorul își scuze dacă vorbește puțin prea rapid, apoi articolul 39 în ce privește fondurile mutuale pentru stabilizarea veniturilor, din perspectiva mea, sunt niște puncte bune de pornire. Însă, când mă uit concret cum sunt folosite aceste articole, fiecare uh, uh, încercând să se protejeze pe cont propriu de riscuri, ei bine, ajungem la scenariul următor. Statele membre spun eu nu vreau să am probleme cu Comisia Europeană uh, și până la urmă fiecare, cum spuneam, uh, își face curat în propria o gradă, dar nu se jenează să dea gunoiul la vecinul și până la urmă ne ajungem la nimic la nivel comunitar. Până la urmă ajungem uh, în, într-un punct de blocaj. Ce se va întâmpla cu plățile directe? Pe viitor știm că uh, plățile directe ajung să fie investite în producție. Deci există un efect de îmbogățire, dar nu există niciun impact asupra gestionării riscurilor. Dar nu este un efect chiar atât de puternic. Apoi, uh, nu rămâne la agricultor, trece la factorii de producție și apoi se pune problema cum ne împărțim prăjitura atunci când prăjitura e din ce în ce mai mică. Uniunea Europeană, politica agricolă comună, după părerea mea, nu are o adevărată viziune a gestionării riscurilor în acești doi piloni. Nu există o asemenea viziune. Eu unul nu o văd. Sunt două lucruri separate care nu sunt coordonate între ele. Cum vrei să împaci uh, situațiile de catastrofă și situația de gestionare a unor riscuri normale? Deci este o politică incompletă, lipsită de coordonare și din 2005 tot vorbim despre ea și nu se fac niciun fel de progrese, decât așa, un fel de copy-paste. În fine, e practic imposibil să gestionezi riscurile când ai un buget fix imposibil. Dacă nu dispui de flexibilitate, nu poți să vorbești despre gestionarea riscurilor. Ajung acum la uh, niște recomandări pe care le-am împărțit în patru categorii. În primul rând, spun că avem nevoie de un uh, arsenal întreg de instrumente. Apoi, atunci când instrumentele există pe hârtie, ar trebui să se și concretizeze. Nu e suficient să fie redactat uh, textele și apoi să le spui oamenilor, descurcați-vă. Trebuie să existe niște experiențe, niște, niște teste. Gestionarea riscurilor nu se face de sus în jos, nu. Se bazează pe solidaritatea locală și solidaritatea locală este cea care generează apoi un sistem. Și poate să existe o entitate care coordonează și respecte principiile de funcționare din Uniunea Europeană, gen concurență loială și așa mai departe. Apoi, avem nevoie de resurse umane și financiare, cele din urmă cât se poate de flexibile. Și, în fine, avem nevoie de organizare adecvată. În concluzie, prima recomandare trebuie să coordonăm uh, măsurile de tip plasă de siguranță și instrumentele private de gestionare a riscurilor, care pot să fie subvenționate de către autoritățile publice, așa cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii, trebuie să completăm această lacună și o să constatați în document despre ce vorbesc uh, vidul, lacuna care există între asigurările care se limitează doar la producție și instrumentele pur financiare și această lacună ar putea să fie completată de acest uh, instrument de stabilizare a veniturilor, care, așa cum spuneam, nu există decât pe hârtie deocamdată. Și, mai mult ca sigur, trebuie să creăm uh, conturi de economii uh, pe principiul precauției. Ceea ce în agricultură uh, este o, întreag, o, o, o tradiție. Întotdeauna pui deoparte în cazul în care recolta de la anul nu este suficientă. Ar trebui să existe și o scădere a, a impozitării. Uh, în anii buni poți să ai taxe mai mari, dar în anii neprielnici să poți să scazi aceste taxe și în cadrul cel de-al doilea pilon ar putea să existe și un instrument de cofinanțare. Așadar, să dezvoltăm instrumentele din acest arsenal. A doua idee, a doua categorie de recomandări, spuneam că trebuie să se facă niște teste. De ce? Deoarece inițiativa nu poate să vină decât de pe teren. Cred că politica agricolă da, unii vor spune că e nevoie de acțiuni contraciclice, dar eu nu sunt de aceeași părere. Cred că ar putea să fie periculos dacă iei acțiuni contraciclice la nivel centralizat. Dar la nivel local poate să funcționeze. La nivel local pot să spună în anii uh, uh, rodnici pui deoparte și în, în anii neprielnici profiți de această rezervă. Deci trebuie ca la nivel local să există o mobilizare. Eu cunosc oameni care au asemenea proiecte și în Franța și în alte părți din lume și ar fi bine să îi sprijinim. După ce se fac aceste experiențe, aceste teste, să se creeze niște baze de date, să vedem care sunt parametrii folosiți pentru culturile Uh, mari pentru fructe și legume. În fiecare sector, uh, soluția adecvată, nu o soluție universală și instrumente adaptate fiecarei situații și uh, specificităților locale. Și poate că e bine să renunțăm la anumite condiții, la anumite constrângeri care sunt dictate de sus, ca să um, autorizăm, să permitem derularea acestor teste. A treia categorie de recomandări, să avem resurse umane și financiare adecvate. Primul lucru n-ar trebui să vă surprindă prea mult. Vorbesc aici în numele tuturor profesorilor universitari care pot să vă dea o mână de ajutor și credeți-mă, există rețele în multe țări care există și ar putea să vă ajute și să vă împărtășească experiența lor. Există statistici Deci poate că în plus de cunoștințele de pe teren ar trebui să beneficiați și de uh, cunoștințele uh, um, profesorilor, universitarilor. Și să existe acest transfer de cunoștințe. Acest lucru nu costă prea scump și se poate face. Există, cum spuneam, în anumite țări. E nevoie și de finanțare. Nu există uh, prea multe uh, metode de a ocoli acest lucru, de unde se provine finanțarea, o parte din uh, plățile directe și atunci instrumentele de gestionare a riscurilor se vor dezvolta. Dar ele se vor dezvolta destul de lent și pe măsură ce avem o uh, rezervă suficientă, vom putea să uh, avem apoi sistem de reasigurare a uh, riscului din aceste instrumente de gestionare a riscului. Probabil că veți adresa întrebări sau poate că tot ce spun eu vi se pare uh, logic și normal. În sfârșit, a patra categorie, să avem uh, uh, o organizare adecvată, a avea instrumente de gestionare a riscurilor în doi piloni diferiți, așa ceva nu mai poate să dureze. Nu știu dacă trebuie să avem uh, un al treilea pilon sau trebuie să discutăm despre gestionarea riscurilor numai într-un singur pilon, dar avem nevoie de o entitate care să piloteze întreaga structură o entitate care să fie independentă, care să nu fie supusă vreo unor presiuni, e nevoie de o bază, o bază tehnică, de reguli care să fie aplicate. Eu am luat acronimul din uh, Statele Unite, ne trebuie o agenție de gestionare a riscurilor. Nu trebuie să fie uh, un ceva care să se creeze peste 10 sau 20 de ani. Nu! Trebuie ca această agenție să aibă obiective pe termen scurt. Ar trebui să se ocupe de aceste proiecte pilot care vor apărea în diferitele state membre. Această agenție ar trebui de asemenea să permită uh, uh, schimbul de experiențe și de cunoștințe Vă reamintesc că la că G20 a creat un asemenea grup pentru a uh, facilita schimbul de experiențe între țările membre și mai ales țările în curs de dezvoltare și trebuie ca costurile de gestionare și de gestiune de altfel să nu uh, explodeze, pentru că există tehnici deja uh, bine puse la punct în ce privește crearea um, instrumentelor de gestionare a riscurilor și uh, manipularea lor. Trebuie să se țină cont și de chestiunile de mediu, de schimbările climatice, tot ceea ce condiționează viața agricultorilor și trebuie să uh, spunem că asemenea instrumente de gestionare a riscurilor trebuie să țină cont de uh, um, protecția mediului, de uh, alte asemenea criterii. Credeți-mă că se poate, eu deja am implementat așa ceva în Maroc. Sper că aceste idei sunt noi pentru dumneavoastră și că bazându-vă pe aceste recomandări, care recunosc pot să pară provocatoare uneori, uh, să vă fie de folos. Oricum, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Jako pierwszy poprosił o zabranie głosu pan poseł Luazon. În primul rând, va lua cuvântul domnul Luazon. Mulțumim pentru această prezentare. Nimeni nu mai poate spune azi că americanii nu se ocupă de agricultură cum se cade. Regulile americane sunt mai protecționiste decât cele europene. Potrivit uh, a numeroși specialiști, Adesea, regulile americane sunt contrare OMC, ceea ce mi se pare scandalos și mai ales atitudinea ambivalentă a Statelor Unite în negocierile TTIP cu un european protejând uh, interesele agricultorilor săi, care nu sunt denunțate cu suficientă vigoare. Eu consider că ar trebui să suspendăm negocierile TTIP. America are reușit să fie ultraliberală și ultragreoaie în procedurile sale. Spun din nou, nici o putere preocupată de suverenitatea și securitatea sa alimentară nu ar duce o politică precum a noastră, Uniunea Europeană și în special Comisia Europeană nu au are alte ambiții decât acelea de a, a ne lăsa a, fără nicio resursă în fața unor parteneri care sunt în același timp principalii noștri concurenți. Trebuie să continuăm, să acceptăm cu zâmbetul pe buze aberații atât de imense. Constat că astăzi majoritatea deputaților uh, ar trebui să dorească suspendarea negocierilor TTIP și a solicita Comisiei să procedeze la o astfel de suspendare cât mai devreme ce trebuie uh, negociat întâi de toate și pentru noi e urgența maximă, angajamentul nostru clar și net. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwa poinformować, a jednocześnie, że... Mulțumesc foarte mult. Spune președintele, vă informez că avem alături de noi o delegație din Slovacia, din partea Ministerului Agriculturii, cu secretarul de stat competent. Vă urez bun venit. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că participați alături de noi la această ședință. Vă urez toate cele bune. Acum îi dau cuvântul doamnei Sanga. E, gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Vreau să mă asigur că am înțeles bine cele 25 de minute de prezentare din partea expertului. Mă întreb, în primul rând, dumneavoastră ne propuneți să luăm 10% din ajutările uh, directe, din banii destinați agricultorilor, pentru a, le, a direcționa acești 10% înspre companiile de asigurări, pentru că acestea să gestioneze riscurile. Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare. Aș dori să știu dacă ați propus ca în cadrul universităților să se elaboreze sau să ni se ofere un ajutor în elaborarea instrumentelor de gestiune de risc și dacă într-adevăr așa stau lucrurile, câți bani va trebui să scoatem din buzunar? Pentru că cred că Comisia Europeană are funcționari capabili să facă această muncă tehnică. Nu știu dacă căutați bani ca să finanțați universitățile, uh, Uh, sau prin universități uh, o finanțare pentru instrumentele de gestiune a riscurilor. Și a treia întrebare, dacă putem vorbi de o pregătire pentru convergența de uh, reglementare pe care o întrevede TTIP. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Pan poseł Europea. Mulțumesc, domnule Per. Pirmininkė, iš tikrųjų pranešimas pakankamai įdomus, aišku, jisai mums turbūt ir. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. Ne-ați prezentat multe lucruri noi și, după cum a spus invitatul nostru, e greu să ne închipuim o situație în care agricultorii noștri ar putea să trăiască fără plăți directe. La început însă exploatațiile noastre agricole erau de mici dimensiuni, organizațiile de producători nu erau atât de numeroase și aveam de-a face cu jucători mici. Iată de ce plățile directe erau un instrument bun. Agricultorii noștri puteau astfel uh, beneficia de o bună sursă de venit, își puteau dezvolta exploatațiile agricole, puteau asigura astfel o sursă devenit stabilă pentru ei și familiile lor. Astăzi însă, dacă privim cum stau lucrurile în diferitele state membre, vedem că exploatațiile agricole au dimensiuni variabile. În Slovenia, de pildă, avem patru companii care se ocupă cu procesarea alimentară și trei mari lanțuri comerciale. Prin urmare, asistăm de multe ori la uh, încheierea unor acorduri de tip cartel. Cum putem împiedica, prin urmare, marile lanțuri uh, de supermarketuri uh, de a profita de pe urma agricultorilor și de a le eroda, practic, sursa de venit. Vedem uh, că prețul de achiziție a laptelui a scăzut în mod semnificativ și alte prețuri din sector. Vedem însă că în ceea ce privește uh, sectorul comercial, prețurile nu scad. Agricultorii beneficiază de sprijin, sprijin la nivel național, însă acest sprijin se diminuează tot mai mult, deoarece prețurile uh, la achiziții au scăzut și ele. La sfârșitul zilei, fermierii rămân uh, cu un trai de subzistență se luptă să, să supraviețuiască, dar nu mai înregistrează profit nici în sectorul uh, cărnii, nici în sectorul laptelui. Mă întreb dacă sistemul plăților directe poate oferi o protecție uniformă pentru toată lumea și dacă putem spune, de pildă, uh, că tinerii în ziua de astăzi sunt dispuși să uh, lucreze în exploatațiile agricole pot fermierii în ziua de astăzi să se gândească pe termen lung, 10-15 ani, uh, în ceea ce privește activitatea exploatațiilor lor, dacă noi nu luăm măsuri de a reglementa prețurile la achiziție. Dacă permitem uh, unor entități din afară să vină să mm, mănânce profitul, nu vom face decât să-i sprijinim pe cei care deja oricum sunt bogați m-am întâlnit cu reprezentanții uh, Asociației de Producători de Lapte. La ora actuală are loc uh, o întâlnire a producătorilor uh, de lapte în Letonia. Dacă prețurile nu sunt reglementate, atunci producătorii practic nu mai au nicio însemnătate pe piață. E foarte greu uh, să înțelegem mai bine toate propunerile dumneavoastră de a evalua avantajele și dezavantajele propunerilor dumneavoastră, dar trebuie să ne gândim care ar fi cea mai bună alternativă pentru noi în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Domta. Mulțumim pentru expunerea dumneavoastră. Atunci când Comisia Agri lucra pe dosarul reformării PAC, un raport uh, din Congresul American a parvenit și se arăta că pentru 2 dolari investiți de statul american, agricultorii primeau 0,8 dolari prin politica de acoperirea riscurilor. Ne puteți explica, vă rog, în ce fel noua politică agricolă americană modifică acest uh, prag de intervenție pentru a ameliora raportul între banii publici investiți în sistem și banii publici realmente uh, percepuți um, de către agricultori. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Nano. Da, domnule președinte, eh, doream și eu să mulțumesc domnului profesor pentru expunerea făcută. Suntem aici tocmai pentru a avea o analiză comparativă ce se întâmplă în SUA, respectiv la noi, în Europeană. Și nu eh, e vorba acum de a critica politica agricolă comună, care permit să vă eh, reamintesc că a permis autosuficiența alimentară a Europei a oferit produse alimentare de calitate, atât în plan gustativ cât și sanitar. Și acum încercăm să vedem ce se întâmplă de cealaltă parte a Atlanticului, dar nu sunt sigur că această comparație e neapărat în favoarea Statelor Unite. Cred că avem și noi o mândrie de apărat pentru ce am făcut, ce am reușit aici în Europa. Și v-aș invita să nu uităm acest lucru. Cu toate acestea, firește, nu trebuie să rămânem imobili. Iar uh, problema sistemului de asigurări, firește, este o temă importantă pe care trebuie să lucrăm și pe care uh, trebuie să o adaptăm în vederea unei noi politici agricole comune. E un dispozitiv care ar putea rezolva o parte a crizelor cu care ne-am confruntat sau ne confruntăm, fie că e vorba de nivelul local sau de crize majore. Oricum, nu cred că trebuie să pierdem din vedere obiectivul nostru comun, anume acela de a-i hrăni pe europeni și, de ce nu, planeta întreagă, să facem în așa fel încât producția agricolă să fie la înălțimea așteptărilor tuturor și ca agricultorii să poată trăi din munca lor. Pentru că, pe de-o parte, Sigur, trebuie să furnizăm uh, produse de calitate, dar agricultorii trebuie să poată trăi în mod decent din munca lor. La acestea trebuie să reflectăm. Și cred că dispozitivul, uh, sistemul de asigurări trebuie ameliorat. Vă mulțumesc că ați pus pe tapet această temă. Ați vorbit de 10%. Uh, e limpede că merită să lucrăm împreună și să reflectăm mai profund la aceste aspecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Dorfman, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea. Cred că ne aflăm, într-adevăr, într-o perioadă în care ar trebui să ne gândim cum putem uh, proceda cum putem procede pe termen mediu și lung cu politica agricolă comună. Cred că la ora actuală nu există nimic uh, specific în domeniul uh, asigurării concret, dar, de pildă, eu vin dintr-o țară unde există multe uh, contracte de asigurare și unde sistemul a mers foarte bine până acum. Sunt de acord cu dumneavoastră dacă vrem cu adevărat să stabilizăm Uh, veniturile, trebuie să avem alte surse de finanțare. Ar trebui să avem abordare de tip fie-fie. Uh, um, dacă recurgem la plățile directe și avem în același timp un sistem de asigurare care trebuie umflat, dar care în cele din urmă nu funcționează, nu avem nimic. Și mă gândesc acum, de pildă, la uh, culturile agricole avem prețuri unde, sincer, trebuie să spunem că uh, poate nu toate exploatațiile agricole au avut nevoie de ajutor, ajutoare directe, dar le-au primit, dar uh, într-adevăr au avut nevoie toate de aceste uh, ajutoare directe. Și ne aflăm tot mai mult, tot mai des în situația în care multe exploatații uh, agricole pot supraviețui fără aceste ajutoare directe. Uh, și um, dacă nu e nevoie, trebuie să recurgem la fonduri atunci, doar atunci când e nevoie. Și mă gândesc acum, de pildă, la sectorul laptelui. Am putea să ne gândim, de pildă, dacă nu ar fi mai bine să preluăm anumite elemente din politica americană care ne-ar putea fi de folos pentru o dezvoltare a politicii agricole comune în viitor. Doamna McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentarea acestui raport. Într-adevăr, trebuie să primim mai îndeaproape lucrurile, pentru că nu prea ați avut mult timp la dispoziție pentru a, a, intra, a intra în amănunte. Cred că la pagina 53 uh, prezentați o situație interesantă, vorbiți de diferențele din punct de vedere al bugetului între Statele Unite și Europa. Bugetul nostru este unul limitat. Uh, spre deosebire de Statele Unite, care dispun de un buget, un buget flexibil, iar acest lucru are și repercusiune asupra instrumentelor de gestiune a riscurilor și plasei de siguranță. Aș dori să știu mai multe despre asta. Cred că observațiile domnului Dorfman sunt cât se poate de pertinente. Dacă ne gândim la viitor, în următoarele luni, trebuie să luăm niște hotărâri dure, dar avem nevoie de niște orientări mai clare decât până acum referitor la ce funcționează și ce nu. În Europa avem această structură a exploatațiilor agricole de familie, dorim să sprijinim zonele rurale prin programele de dezvoltare rurală, direcționăm plăți țintite înspre aceste zone, Uh, pe mine mă îngrijorează plățile directe legate de suprafață. Cred că de multe ori e vorba de o capitalizare a costurilor, dar nu se reflectă neapărat în venit. Uh, avem într-adevăr uh, niște sume care se reflectă în chiria, în prețul plătit pentru arendarea solului, dar nu se reflectă în venitul agricultorilor. Uh, acel procent de 10% uh, pe care l-am minteați pentru uh, direcționare spre un fond de siguranță, de asigurare, uh, poate că nici n-ar fi suficient, poate că avem nevoie de mai mult. Oricum, e o decizie la care trebuie să ne gândim. Dumneavoastră spuneați că există o lipsă de viziune la ora actuală. Eu cred că există viziune, dar problema e ce instrumente vom pune în aplicare pentru a atinge acea viziune. Poate că veți reuși să treceți aceste puncte în revistă când veți avea ocazia. Mulțumesc! już Doamnelor și domnilor, spune președintele, toți cei înscriși la cuvânt au putut uh, să ia cuvântul, așa încât aș da cuvântul Comisiei Europene reprezentantului DG Agri pentru a comenta uh, atât pe marginea prezentării cât și a dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia oferită de a ne prezenta avizul referitor la acest subiect atât de important. Cred că îngrijorările noastre referitoare la asigurări sunt cât se poate de uh, importante și se reflectă în acest studiu, mai ales după hotărârea recentă a Congresului American de a întoarce politicile referitoare la agricultori. Uh, de multe ori, uh, aceste politici uh, luate în Statele Unite se reflectă, se bazează, îmi cer scuze, pe asigurările legate de culturi. Și nu știu care e relevanța acestora pentru agricultură. Dați-mi voie să vă spun că noi am analizat în amănunt potențialul și impactul uh, luării unor măsuri asemănătoare în Uniunea Europeană în 2008 și 2011 și am ajuns la concluzia că ar fi în interesul Uniunii Europene să se abordeze acele probleme legate de uh, asigurare, nu la nivelul Uniunii Europene în ansamblu, ci acolo unde e nevoia. Iată de ce, în anumite state membre și anumite sectoare, se recurge într-adevăr la mai multe polițe de asigurare decât până acum. E evident, asigurarea protejează agricultorul în fața fluctuațiilor înregistrate pe piață și asigură un venit, dar acest lucru se face pe seama unor costuri bugetare tot mai mari și în Statele Unite povara, de fapt, e purtată de contribuabili. Având în vedere legătura strânsă care există între politica de prețuri uh, în Statele Unite și uh, evoluția acestora, Uni- uh, Statele Unite, îmi cer scuze, se confruntă cu niște fluctuații extreme în bugetul lor, fluctuații care ar fi extrem de greu de absorbit în Uniunea Europeană. Și cred că studiul expertului a arătat foarte clar acest lucru. În plus, uh, acest sprijin duce la presiuni interne din partea consumatorilor în Statele Unite. În cele din urmă, presupun uh, un nivel înalt de colectare a datelor referitoare la exploatările agricole și uh, piețe financiare care funcționează extrem de bine, elemente care însă lipsesc din Uniunea Europeană, cel puțin din uh, toate statele Uniunii Europene. Uh, dar dincolo de toate acestea, chiar dacă să presupunem că am reușit să atingem toate aceste puncte de politică, din studiu însă lipsește un context, contextul în care funcționează Statele Unite și în care funcționează Uniunea Europeană. Datele prezentate de dumneavoastră sunt într-adevăr interesante, dar politicile în Statele Unite au creat o structură polarizată de exploatații agricole. Există exploatații foarte mari care produc uh, anumite bunuri și în cealaltă parte a spectrului există niște exploatații foarte mici. Marja de uh, protecție și uh, programul introdus recent pentru protecția producătorilor de lapte nu face decât să consolideze și mai mult acest exemplu. Ce înseamnă, de fapt, această marjă națională? Înseamnă un preț mediu pentru lapte și un preț mediu pentru uh, îngrășăminte în Statele Unite. În alte cuvinte, acest uh, program nu face decât să subvenționeze exploatațiile agricole. De obicei, cele mai multe subvenții sunt uh, primite de marile exploatații agricole, în timp ce micile exploatații agricole uh, merg în deficit. Acest lucru se întâmplă așadar în Statele Unite, uh, o țară care dispune de date colectate începând din anul 1930 referitoare la exploatările agricole. În Uniunea Europeană am încercat să punem accentul pe exploatațiile agricole de dimensiuni medii, de familie, încercând să evităm posibile efecte negative asupra mediului înconjurător. De asemenea, am încercat să asigurăm un venit mediu și să oferim niște orientări care să îndrume hotărârile luate de producători. Dacă această politică trebuie revizuită sau nu, e un raționament care trebuie făcut uh, ținând cont de faptul că toate politicile interacționează într-un fel sau poate că, de fapt, nu există sinergie. Trebuie să vedem. Cred că cel mai bun rezultat Uh, se uh, reflectă în datele referitoare la export. Aici se vede foarte clar diferența în cele două abordări. Statele Unite depind foarte mult de acele produse de export, fie că e vorba de grâne, de pildă, care sunt uh, sprijinite și subvenționate extrem de către stat. bunurile produse de Statele Unite sunt uh, bunuri de înaltă valoare adăugată, bunuri în procesate, care uh, sunt produse în conformitate cu cererea de pe piața internațională. Și iată, acestea sunt elementele de care trebuie să ținem cont uh, atunci când facem o comparație între politicile luate de o parte și de alta Atlanticului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii. pe marginea prezentării făcute, precum și a observațiilor colegilor deputați. Acum îl vom ruga pe invitatul nostru, domnul profesor Corvie, să răspundă. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări la care am să încerc să răspund combinând uh, pe alocuri anumite răspunsuri la anumite întrebări. În primul rând, nu vreau să spun că viitorul politicii agricole comune trece prin asigurări, prin sistemul de asigurări, la fel ca în Statele Unite. Am spus doar că articolele 36, 37, 38, 39 ale regulamentului 1335 sunt importante deoarece propun un ajutor pentru asigurări, dar și fondurile mutuale. Nu dorim neapărat să trecem automat într-un sistem 100% bazat pe asigurări, ci eu cred că noțiunea de fonduri comune, fonduri mutuale, își, e un concept care își găsește rădăcinile tocmai în solidaritatea uh, agricolă și în astfel de elemente de bază trebuie să căutăm soluțiile pentru ziua de mâine. Nu vom găsi soluții comune pentru sectorul fructelor și legumelor, pentru producția de lapte, în între nord și sud, pentru că situațiile sunt atât de diferite încât un sistem unitar, un sistem general nu poate fi găsit. Deci vom trece de la un sistem de ajutoare directe la un sistem bazat pe asigurări care vor umple de profit companiile de asigurare. Ei bine, nu, nu vorbim despre astfel de situație. Ci încercăm să spunem că plățile directe se află acum în impas uh, îmi pare rău, știu că apărat plățile directe, dar am auzit și uh, elemente care arătau că aceste plăți directe sunt discutabile. Valoarea plăților directe se transferă doar nu doar în factorii de producție, în prețul terenurilor, uh, dar cum um, stimatul deputat din uh, Lituania a arătat, valoarea ajutoarelor directe trece, se transferă și în distribuție. Cu cât există mai multe ajutoare în agricultură, cu atât e mai ușor distribuție, distribuitorilor să scoată bani, să facă bani din agricultură. Există bani acolo, am să iau. Iată ce spun. Plățile directe, prin urmare, nu rezolvă problema supraviețuirii micilor producători, micilor agricultori, decât dacă în diferențialele vizând plățile directe în mod specific uh, micilor agricultori. Cunosc bine cazul României, unde micii agricultori nu intră în sistemul complicat al fondurilor mutuale și așa mai departe, nici măcar în sistemul plăților directe și e probabil, deci, ca pe o, într-o mică marjă a micilor producători să existe un sistem mai simplu, un sistem simplificat și realmente direct. Însă, pentru majoritatea exploatării tratorilor uh, agricoli uh, europeni, care sunt de proporții, care sunt de viitor, uh, e nevoie de uh, alt, astfel, de, astfel de soluții. Nu vorba deci de o, cum spuneam, de o prăjitură pe care să-și o împartă între ei. E vorba cu banii disponibili și în mod progresiv să dezvoltăm sisteme de gestionare a riscurilor care să permită niște investiții corecte și anumite mari uh, exploatații, comisar tocmai ne spunea mai înainte, care fac producție de masă, în România cunosc un uh, sindicat uh, agricol care deține mii de hectare. Uh, cunosc exploatații extrem de moderne și eficace, dar alături de acestea există exploatații de nici măcar un hectar, chiar lângă aceste uh, uh mari holdinguri. Uh, deci nu putem jongla cu sistemul. Anumite exploatații trebuie și vor investi pentru a produce în masă la costuri mici, alții, în mod original, vor încerca livrări directe uh, către orașe. Investițiile lor vor avea loc altundeva, dar pentru toți e nevoie de o vizibilitate în ce privește viitorul și veniturile lor. Însă, sistemul de gestionare a riscurilor deschide oportunități pentru toată lumea. Dezvoltăm prăjitura cum ar veni, nu doar împărțim în felii prăjitura pe care o avem. Există o mare diferență tehnică, anume, asigurările americane și cele clasice europene garantează pierderile pe un capital asigurat asiguratorul ar plăti, va plăti din fondurile proprii la un prim șoc, la un al doilea șoc, asiguratorul plătește din nou, însă nu mai este cazul și pentru fondurile mutuale. Fondurile mutuale nu pot oferi decât ceea ce au. Dacă există un eveniment nefericit, uh, un sinistru într-un anumit an, ei vor informa uh, participanții și care vor spune, bine, bine, dar trebuie să ne păstrăm și o anumită rezervă, pentru că dacă și anul viitor ne confruntăm cu uh, un eveniment cu impact negativ, mai avem nevoie de bani, nu așa? Și o uh, astfel de înțelegere a riscului permite progresul, pentru că oamenii de jos vor decide care va fi suma indemnizată. Dacă puterea publică ajută astfel de fonduri, în caz de catastrofă, doar în cazul unei pierderi de 30%, în caz de catastrofă intervine statul, atunci putem glisa în mod progresiv de la un sistem de plăți directe care e oarecum caricatural, dau niște bani pe baza unor decizii istorice, pe baza istoriei unei țări. Uh, dacă trecem deci la un sistem în care reînviem solidaritatea și asta în paralel cu un sistem de gestionare a riscurilor, ei bine, acesta este viitorul și agricultorii vă vor spune același lucru. Am uh, auzit aici uh, invocate uh, cele 10%, cei 10% care vor hrăni sistemul de asigurări. Nu, nu asta am vrut eu să spun faptul că niște universitari lucrează pe aceste calcule. Eu o fac studiind cazul României. Capacitatea de a evalua anumită zonă prin eșantioane care să ne permită să determinăm pierderile locale în caz de sinistru. E bine, statisticieni lucrează la aceste lucruri și nu din asta se hrănește uh, viața universitară, ci toată lumea trebuie să pro- progreseze, toată lumea trebuie să cunoască date precise, date individuale. Uh, reprezentantul Comisiei a arătat acest lucru în uh, Statele Unite Există baze de, do, bază de date care știu ce s-a întâmplat în fiecare exploatație agricolă de-a lungul istoriei și um, dispunând de astfel de date se poate inclusiv combate frauda. Se cunosc date istorice, este foarte important, deci este important la rândul nostru să învățăm și prin învățare toată lumea va progresa. Cu asta încercam să răspund primei întrebări. Nu e vorba de a lua bani în mod direct, a lua bani de la agricultori, să-i dăm la universități sau la asiguratori, în niciun caz. Cred că am răspuns și întrebării vizând diferențierea între micii agricultori care au nevoie de o monitorizare a plăților directe vis-a-vis -vis de întreprinderile profesionale care au nevoie de sisteme de proporții și care sunt gata să contribuie la acestea. S-au evocat și sumele de bani care se îndreaptă către mari distributori, cum spuneam. Plățile directe pleacă de la exploatațiile agricole, deci ele nu sunt eficace. Am avut și o întrebare vizând transferul de bani publici către agricultori. Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră, însă adesea se spune că pentru un dolar oferit de stat uh, agricultorului, acesta uh, percepe 2 dolari. Deci, acest sistem de asigurare american înseamnă un transfer către agricultori și este un ajutor substanțial pentru fermieri. Calculele sunt foarte complexe. Aș putea să vă arăt că sistemul european prevăzut în texte cu o subvenție de 60% prin fondurile mutuale, adică dacă agricultorul pune 3 euro, 3,5 euro, sau 35 de euro din 100 și că dacă intervine o pierdere, el va primi în schimb 100 de euro prin fondul mutual. Pentru că există 65 de euro din fonduri publice. Mm, calculul e identic cu cel din Statele Unite. Dacă pune 3 euro, primește 6. Deci dublul de cât a investit. Problema e că Europa nu crede în această formulă. Intervine președintele. Cine adaugă bani la aceste fonduri, așa încât agricultorul să poată primi de două ori mai mult uh, decât a investit? Îmi repet raționamentul. Uh, un raționament rapid pe care și un jurnalist ar putea să-l facă, dar care poate fi citat ca atare. Potrivit textelor europene, pentru o pierdere superioară a 30% din producție. Un fond mutual, articolul 38, va fi indemnizat cu 100 de euro, iar din acești 100 de euro, 35 de euro vor proveni din contribuția inițială a agricultorului la fond și 65% va veni din subvențiile publice. 75% UE, 25% statul membru. Acesta e calcul. 35 de euro puși pe masă, 100 de euro în buzunar, indemnizație în caz de sinistru. E un calcul simplu. Pentru 3 euro primesc 6 din bani publici, deci de două ori mai mult. Pot fi efectuate calcule simpliste care nu reflectă realitatea sistemului, așa încât uh, v-aș ruga să fiți atenți cu cifrele repetate într-una, pentru că acestea nu sunt întotdeauna exacte. Apoi, am auzit o întrebare foarte importantă referitoare la termenul scurt și termenul lung. Cum să ne mișcăm, dată fiind situația actuală? Inconvenientul gestiunii, gestionării riscurilor e că E nevoie de experiență. Nu putem inventa peste noapte sisteme. Uh, spunând, iată, aplicăm cu tare măsură și lucrurile funcționează. Se învață prin erori. Trebuie să progresăm, trebuie să avem baze de date, să verificăm datele un sistem de garantare prin uh, garantarea randamentului istoric, e bine, cum obținem acest randament istoric? Cum îl aflăm dacă nu avem date istorice? Peste noapte, insist, nu se poate trece de la un sistem la altul, e nevoie de reflexie, în special la etapele de tranziție, de unde plecăm și încotro ne îndreptăm. Și asta face parte din recomandările mele. Pentru a avansa, lăsați grupurile holdingurile pregătite să facă acest lucru, să o facă, ținând seama firește de programele europene propuse și care vor solicita crearea acestor uh, fonduri mutuale în condiții specifice pentru anumite sectoare, dar uh, trebuie ca evenimentele să vină de jos în sus, de la firul ierbii. Trebuie susținute și transferate experiențele, bunele practici de la o țară la alta, așa încât ideile ce apar să poată fi împărtășite și dezvoltate. Ulterior, nu vă așteptați la o revoluție în gestionarea riscurilor, dar favorizați-o. Nu vorbim de 1,3%, nu vom trece la 1,3% azi la 10% peste noapte, e nevoie de timp pentru a explica uh, interesul um, agricultorilor. Nu le vom spune, uh, vă luăm banii și peste noapte eu cu ce mă aleg. Nu, e o evoluție în timp. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Au fost foarte interesante și observațiile de Geagri asupra nevoii de date pentru a progresa. E limpede că trebuie să investim în știință, în cunoaștere și să nu mai împărțim plățile directe ca o pizza, eu vreau o felie mai mare, tu vei primi una mai mică, ci trebuie dezvoltată capacitatea oamenilor de a investi bine. Iar reducerea plăților directe, dacă e progresivă, nu va antrena probleme, ci va evita transferul către distribuitori pe prețul terenurilor. Agricultorii nu vor avea de suferit, ci vor profita de beneficiile create. Sper că am răspuns în linii mari întrebărilor și la intenția celor care mi le-au adresat. Președintele. Cred că ar exista încă multe întrebări, dar, cum știți, timpul nostru e limitat și consider că toate aceste chestiuni merită comentate pentru că PAC a trecut printr-o anumită evoluție și astăzi vorbim tot mai mult de utilizarea instrumentelor financiare și în sectorul agricol. Totuși trebuie să ne întrebăm dacă mijloacele comunitare trebuie să locuiască mijloacele naționale care ar putea aduce un venit suplimentar a uh, agricultorilor. Aceste mijloace financiare trebuie să vină de undeva, ele trebuie să fie flexibile nu pot fi fixe întrucât situația însă își evoluează, iar adesea nevoile sunt uh, mai mari, alte ori uh, ele scad și ca atare ajutorul trebuie să fie adaptat, uh, individualizat mm, dimensiunilor și nevoilor exploatației agricole. Un sistem unic nu poate funcționa. Trebuie să obținem informațiile pertinente uh, vizând fiecare exploatație agricolă și să evităm riscurile de fraudă. Toate acestea necesită experiență, cunoaștere și cred că PAC se va îndrepta tocmai pe această cale. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru prezentare să vă mulțumesc pentru recomandări care ne arată calea uh, către viitor. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. Acum uh, trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și, din păcate, nu putem prelungi uh, această discuție al minter foarte interesantă. Încă o dată mulțumim! Și trecem, cum spuneam, la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a plăților directe în toate statele membre. Membrii Comisiei noastre critică adesea caracterul foarte complex al acestui nou sistem de plăți directe. Invitatul nostru a abordat de asemenea această temă. Și uh, chiar a descris situația ca fiind o înfundătură. Iar astăzi, nici cea mai mică îndoială, Ne preocupă foarte mult tema plăților directe. Iată de ce vom aborda această temă și cu, la întâlnirea noastră cu domnul comisar Hogan. Acum, domnul Pierre Bascu ne va prezenta informațiile cele mai recente vizând plățile directe. Vă urez bun venit, domnule Bascu, și vă dau cuvântul de îndată. Thank you very much, Chairman as you said, I think we've been talking quite a lot about the future policy instrument that would aim at managing. Am să vorbesc despre un instrument menit să gestioneze riscul referitor la venituri. Am discutat în ultima oră foarte mult despre plățile directe și despre uh, viitorul plăților directe. Uh, Aș dori ca prezentarea mea să se încadreze cam în 15 minute. Știu că acesta este timpul alocat de obicei prezentărilor. Aș dori să vă prezint o perspectivă de ansamblu referitor la felul în care noul sistem de plăți directe va fi pus în aplicare în baza notificărilor pe care statele membre le trimit Comisiei. Procesul de notificare se apropie de sfârșit și considerăm că ne putem aștepta la o modificare ușoară, dar în principiu avem o imagine destul de solidă a noului sistem de plăți directe. Acesta va intra în vigoare la începutul acestui an. Cred, prin urmare, că este foarte important acum să avem o perspectivă de ansamblu referitor la uh, felul în care acest nou sistem va fi pus în aplicare și cum uh, se va adresa beneficiarilor și agricultorilor. Am să încep prin a reaminti o parte din uh, elementele procesului și am să mă concentrez apoi asupra elementelor uh, legate de proces, fie că e vorba de înverzire sau alte plăți sau alte elemente ale plăților directe. Aș dori să vă spun încă de la început că uh, această perspectivă de ansamblu reflectă conținutul notificărilor pe care statele membre le-au pus la dispoziția Comisiei până la data de 23 ianuarie, așadar în urmă cu câteva săptămâni. Și această informație transmisă de statele membre nu uh, presupune în niciun fel o aprobare din partea Comisiei. Câteva cuvinte referitoare la abordarea Comisiei. Comisia nu are capacitatea de a aborda sau respinge notificările. Statele membre sunt cele care sunt responsabile de uh, deciziile de politică luate, pe care le vor comunica apoi Comisiei. Uh, Există câteva excepții. În primul rând, uh, excepția legată de sprijinul cuplat voluntar, dacă statele membre hotărăsc să aloce mai mult de 13 sau 15% din anvelopa națională pentru sprijinul uh, cuplat voluntar. Există aici o procedură de aprobare sau respingere din partea Comisiei. Și în ceea ce privește echivalența pentru înverzire, există o procedură formală de evaluare și Comisia trebuie să informeze statele membre în cazul în care respinge uh, propunerea. Comirea, comisia, prin urmare, nu um, aprobă sau respinge notificările. Iată de ce în uh, ultimele șapte luni, uh, o luni, am purtat un schimb intens de opinii cu statele membre. Ne-am concentrat asupra coerenței sistemului de notificări în același timp, am discutat cu statele membre pentru a ne asigura uh, că sistemul din statele membre respectă noul cadru de reglementare în vigoare. Există multe întâlniri pe care le-am purtat, peste 100 de întâlniri în bilateral cu administrațiile publice, aș putea spune. Ne-am întâlnit repetate rânduri și cu actorii implicați. Am purtat, prin urmare, schimburi intense de opinii cu statele membre în ultimele 8 luni referitoare la acest sistem de notificare. The presentation, I will discuss and present, I think, the decision of the member states related to the am să vorbesc de deciziile statelor membre care va duce la flexibilitate între piloni și acele aspecte care țin de uh, schema de bază de plăți, uh, sprijinul cuplat voluntar. Dacă e să încep cu flexibilitatea între piloane, statele membre au posibilitatea de a face un transfer uh, dintre primul pilon la cel de-al doilea pilon și invers. După cum puteți observa, 11 state membre au hotărât uh, să facă un transfer bugetar din primul înspre al doilea pilon. E vorba de 6,4 miliarde de euro. În același timp, 5 state membre au hotărât să transferă fonduri din cel de-al doilea pilon înspre primul pilon. Suma totală este de 3,4 miliarde de euro Acestea sunt țările pe care le puteți vedea în partea de jos a diapozitive pe care o aveți în fața dumneavoastră. S-a făcut un transfer total, așadar, net, din primul până în al doilea pilon de 3 uh, miliarde în 6 ani, așadar cam 500 de milioane de euro pe an. În acest tabel am încercat să prezentăm uh, pe scurt, concis, principalele hotărâri luate de statele membre în uh, noul sistem de plăți direct, de plăți directe. Dacă parcurgem tabelul, putem observa că cele 10 state membre care au pus în aplicare sistemul până în 2010 uh, vor continua să aplice acest sistem până în 2020. Șase țări au hotărât să confere un caracter regional schemei de bază de plăți în temeiul articolului 23. E vorba de Germania, Grecia, Spania, Franța, Finlanda și Marea Britanie. 8 țări au, uh, ne-au comunicat introducerea unor uh, plăți distributive. Cred că prin acest lucru se înțelege posibilitatea de a conferi plăți adiționale directe unor uh, ferme, unor exploatații agricole. Aici intră 8 state membre, 6 au profitat de posibilitatea aceasta și de a nu uh, pune în aplicare um, mecanismul obligatoriu de reducere a plăților. Foarte interesant, o singură țară a profitat de posibilitatea de a aloca uh, plăți uh, în zone care se confruntă cu constrângeri naturale. E vorba de Danemarca. 27 de state din 28, Germania e singura țară care face excepție, au uh, comunicat uh, oferirea de sprijin voluntar cuplat. 15 state membre au hotărât să pună în aplicare schema pentru micii fermieri, 15 state membre așadar din 28, și din aceste 15 țări, două au hotărât să pună în aplicare această schemă, uh, bazându-se pe uh, un sistem de sume forfetare. Toate celelalte state membre au hotărât să aloce sume concrete, sume care vor fi virate fie în 2015 sau până în 2020. Acesta este așadar uh, tabelul de ansamblu al situației generale. Dacă privim cum se traduc aceste hotărâri în uh, termen de alocare bugetară pentru fiecare rubrică bugetară a statului membru, puteți vedea 30% din uh, anvelopele naționale vor merge înspre plățile directe verzi. Puteți vedea că sprijinul voluntar are o importanță variabilă de la stat membru la stat membru. În medie reprezintă 10% din uh, plățile directe alocate agricultorilor. Dacă privim ce rămâne, dacă pot să spun așa, plata, uh, schema de plată de bază, corespunde vechilor plăți decuplate. Putem constata însă că, ă, în general, la nivelul Uniunii Europene, aceste plăți vor reprezenta 55% din anvelopa națională totală spre deosebire de situația actuală, unde ponderea e de 94-95% ă, plăților decuplate în anvelopa națională. În schimb, însă, de acum încolo, uh, aceste plăți vor reprezenta o pondere de 55% din anvelopa națională, până la 68% în Irlanda, țările de jos și Luxemburg. Așadar, vom asista la o realocare a acestor rubrici bugetare um, menite pentru diferite tipuri de plată. Cred că statele membre au hotărât uh, să modifice procentajele alocate uh, plăților specifice și cred că pentru acestea din urmă procentele care vor rămâne la dispoziția statelor membre vor fi undeva între 5 și 15%. Dacă privim uh, uh, mecanismul de diminuare a plăților, putem observa că 9 state membre au hotărât să impună un plafon, să impună o reducere de 100% sistemului de bază de plăți E vorba de sume care variază între 150.000 până la 600.000 de euro. Puteți vedea cum stau lucrurile în diferitele state membre pe diapozitiv. 15 state membre vor aplica reducerea minimă obligatorie de 15%, raportat la o sumă totală de 150.000 de euro. Și rezultatul total al acestui mecanism va fi de 558 de milioane de euro în, ultimii, în următorii 5 ani, cu alte cuvinte, un pic peste 100 de milioane de euro pe an, un rezultat destul de modest dacă e să facem o comparație cu uh, cum sunt lucrurile um, cu bugetul anual al Uniunii Europene. S-a vorbit deja de schema de plăți directe. Cred că um, mai multe state membre vor uh, Uh, regionaliza acest sistem. Dacă privim convergența internă, din 18 state membre care au pus în aplicare schema de bază de plăți, 15 vor recurge la o uh, rată forfetară. E vorba de Germania, Malta, Marea Britanie în 2015, țările de jos, Austria, Scoția, Țara Galilor până în 2018 și Finlanda până în 2020. Toate celelalte state membre au adoptat, cred că, o abordare a convergenței parțiale și aceste 11 state membre care au rămas au ales de asemenea și alternativa diminuării plății de bază la o medie de 30%. Să trecem la sprijinul cuplat voluntar. După cum vă spuneam, în medie, în Uniunea Europeană, 10% din anvelopa națională va fi destinată acestui sprijin voluntar cuplat. După cum puteți observa, 9 state membre vor aloca mai puțin de 8% pentru acest sprijin voluntar cuplat și 11 state membre vor aplica procentajul maxim permis fie 11% sau 13%, dacă ținem cont și de culturile proteice. Trei state membre uh, vor trebui să primească abord, aprobarea comisiei pentru că au depășit pragul de 15%. E vorba de Belgia, Finlanda și Portugalia. Cred că Malta nu i-a amintit aici. Malta e un caz specific uh, 57% din anvelopa națională a Maltei va fi alocată sprijinului voluntar cuplat și în Germania procentajul destinat aceste plăți este unul semnificativ. Dacă privim diferitele sectoare vizate de uh, sprijinul cuplat voluntar, în Uniunea Europeană există 259 de măsuri uh, destinate sprijinului cuplat voluntar, uh, Există așadar un număr semnificativ de uh, scheme destinate acestui tip de sprijin. Puteți vedea aici o defalcare pe sectoare și pe țări. Dacă privim uh, valoarea absolută, putem constata că sectorul creșterii animalelor, și cred că nu e o surpriză, uh, se așteaptă să absoarbă în următorii șapte ani cea mai mare parte a acestui sprijin voluntar cuplat, 42% din acest sprijin va fi alocat sectorului cărnii de vită, 20% sectorului laptelui și 12% cred că sectorului ovinelor și caprinelor. prin urmare, o mare parte a sprijinului cuplat voluntar va uh, fi țintit înspre sectorul creșterii animalelor. Iată o schimbare importantă care va avea loc din 2015. Cred că din punct de vedere al defalcării pe sectoare e uh, o schimbare importantă pentru următorii șase ani. Să vedem uh, cum stau lucrurile cu clauza fermierului activ. După cum știți, uh, nicio plată nu se poate face unui solicitant care nu dovedește că este activ putem observa pe diapozitiv că opt state membre au hotărât să includă o serie de activități pe această listă negativă. E vorba de țări precum Bulgaria, Germania, Estonia, Italia, Malta, țările de jos România și Scoția din Marea Britanie. Șase state membre au inclus uh, activități suplimentare. Printre aceste activități e vorba de minerit, uh, după cum spuneam, șase state membre au hotărât să meargă mai departe și să excludă orice solicitanți noi. Vor aplica teste tuturor uh, acelora care solicită un sprijin direct pentru a se putea concentra mai bine asupra uh, beneficiarilor care, într-adevăr, uh, joacă un rol esențial în sector uh, sau uh, asupra celor beneficiari a căror activitate principală e legată de agricultură. Am să revin acest, asupra acestui punct uh, dacă doriți informații amănunțite. Uh, Haideți să vedem cum stau lucrurile cu aspectul legat de înverzire din uh, plățile directe. Cred că e un punct care a fost dezbătut intens în ultimii patru ani. Am încercat pe acest diapozitiv să uh, rezumăm principalele hotărâri luate în uh, sectorul înverzirii. Puteți vedea în partea stângă a tabelului 5 state membre au mecanisme echivalente de notificare pentru înverzire. Am să revin asupra acestui punct. Patru state membre au hotărât să impună Um, niște uh, procente foarte clare la nivel regional, Franța, Germania, Belgia și Marea Britanie. O serie de state membre au hotărât să um, activeze obligația de uh, zone de interes ecologic într-un mod ecologic, într-un mod colectiv, îmi cer scuze, e vorba de Polonia și țările de jos, și în coloana dreaptă a tabelului puteți vedea că patru din cinci state membre au întrunit, au întrunit criteriile uh, care le permit să beneficieze de o scutire în sectorul forestier. Doar patru din cinci țări au pus în aplicare această excepție, Finlanda, Estonia, Letonia și Suedia. Estonia, cel puțin, a hotărât uh, să nu aplice această excepție, cu toate că ar fi putut să beneficieze de pe urma acesteia. În continuare, dacă privim obligațiile legate de înverzire, după cum vă spus, uh, statele membre trebuie să notifice Comisia prin diferite scheme de certificare. Trei state membre au folosit uh, măsurile de mediu din cel de-al doilea pilon. Puteți vedea că principala măsură de înverzire uh, este obligația de diversificare a culturilor. Zona de interes ecologic a fost aleasă doar de două state membre, iar pășunile permanente doar de un stat membru zonele și obligația zonelor de interes ecologic include 10 categorii. În una din aceste categorii um, referitoare la uh, acele trăsături de peisaj, există mai multe aspecte care în cele din urmă ridică numărul uh, posibilităților de înverzire la 18. Uh, statele membre au gusturi diferite, aș putea spune șase membre au hotărât să limiteze zonele de interes ecologic pentru a simplifica un pic lucrurile pentru agricultorilor, pentru ca aceștia să uh, întrunească condițiile. E vorba de precum Letonia, Slovenia, Spania. Și 13 state membre au hotărât să ofere alternative fermierilor Dacă privim alternativele alese de statele membre, constatăm că fiecare stat membru trebuie să notifice tipul de zonă de interes ecologic ales, fie că e vorba de uh, o rotație a culturilor sau un alt tip. Categoria cel mai, uh, cel mai frecvent alesă e cea a culturilor care fixează azotul. Există nouă tipuri uh, referitoare la uh, trăsăturile de peisaj, putem vedea că fiecare stat membru, fiecare stat membru a, a recurs la alte alternative, de pildă grupuri de copaci, este o variantă destul de populară. Uh, Un alt element interesant a fost acela de a analiza hotărârile statelor membre comparându-le cu felul în care se pune în aplicare zona de interes ecologic, mai ales uh, regulile care guvernează diferitele tipuri de zone de interes ecologic. Statele membre pot folosi doar acele reguli care se regăsesc la articolul 45 Există însă și alternativa de a recurge la acele reguli care există în um, obligațiile de um, ecologizare. Trebuie însă să aplicăm doar acele reguli prezente în actele delegate de la articolul 45. Multe state membre însă au permis ca ambele definiții existente uh, să fie aplicate. Ultimul diapozitiv pentru a conchide se referă la obligația de pășuni permanente și mai ales acele zone delicate din punct de vedere ecologic uh, a pășunilor permanente. Statele membre trebuie să notifice Comisia uh, în ceea ce privește acele uh, situri Natura 2000 8 state membre au hotărât să identifice pășunile permanente din acele situri Natura 2000 ca fiind zone uh, de interes, uh, de considerente delicate de mediu. Și o ultimă idee pe care trebuie să o amintesc vis-a-vis -vis de această obligație de a pășunilor permanente e următoarea. Patru state membre au uh, hotărât să uh, recurgă la a identifica, la a uh, clasifica anumite pășuni permanente ca zone uh, de interes ecologic uh, special în afara uh, siturilor Natura 2000. E vorba de Republica Cehă, Luxemburg, Letonia. Am să mă opresc aici. Uh, cu prezentarea mea. Cred că am încercat, uh, cred că am, am încercat să ofer o perspectivă de ansamblu. Putem intra în detaliu, dar sper că prezentarea aceasta va oferi o imagine de ansamblu a viitorului sistemului uh, plăților directe în statele membre. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. Vă mulțumim foarte frumos pentru această prezentare deosebit de interesantă. a fost uh, poate uneori greu de urmărit din cauza acestor uh, detalii dar sunt convins că domnul Des vrea să ia primul cuvântul pentru că lui niciodată nu-i sunt ajuns detaliile și o să dorească și mai multe detalii și mai multe explicații. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare. Tocmai uh, s-a întâmplat ceea ce temeam și anume că vom putea vorbi tot mai puțin despre uh, faptul că aveam o politică agricolă comună în Europa discrepanțele existente între statele membre și între regiuni au uh, devenit tot mai uh, aprofundate, au atins un nivel pe care nu l-am atins uh, în ultimii 20 de ani. Acest lucru duce la uh, menținerea unor distorsiuni ale concurenței pe piața europeană. Aceste discrepanțe vor rămâne în continuare pe piață în uh, Germania, situația uh, regiunea de unde vin eu s-a confruntat cu un dezavantaj și în din 2009 li s-a uh, alocat o plată directă. Um, recolta înregistrată în uh, Palatinatul din Renania a înregistrat o tendință descendentă și, uh, prin urmare, a primit sprijin din uh, plățile directe menite să aibă un efect compensator și mă bucur acest lucru pentru că agricultorii în această regiune se confruntă cu numeroase dificultăți, însă lucrurile nu vor sta așa în toată Uniunea, Europe, în toată Uniunea Europeană. În uh, Republica Federală Germană, am uh, transferat 1,5 miliarde de euro din uh, culturile agricole înspre uh, pășunile permanente și cred că este cea mai bună hotărâre. Mi se pare foarte bine că pentru micile exploatații, exploatații care se întind până la 30 mm, de hectare, în Germania chiar 46 de hectare, uh, și că acestea pot uh, primi un sprijin suplimentar, mi se pare bine. Însă, din păcate, în Uniunea Europeană nu se face nicio uh, deosebire între uh, micile întreprinderi și micile exploatații și marile exploatații. Există și o latură pozitivă, și anume că micile exploatații vor beneficia de același sprijin ca și marile exploatații. Nu se poate însă ca această reformă a politicii agricole comune, pentru care noi purtăm o mare răspundere, să ducă în continuare la distorsionări ale concurenței, distorsionări pe care le-am înregistrat și în trecut. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Aguilera. Muchas gracias, señor presidente. Interesant. Vă mulțumesc, domnule președinte foarte interesantă intervenția invitatului pentru a vedea cum se face aplicarea sistemului de plăți directe în diferitele state membre. Eu vin din Spania și știu uh, care sunt rezultatele care încep să apară. Am văzut uh, tabelul comparativ pe care l-ați prezentat și în, trebuie să vă spun, când priveam uh, tabelurile dumneavoastră, aș putea spune că fiecare stat membru și-a croit politica pe măsură, fiecare guvern are uh, politici pe care le consideră importante și, bineînțeles, uh, în funcție de cum stă treaba în fiecare stat membru, lucrurile merg mai bine, mai puțin bine sau așa și așa. Da, Ehm, e adevărat, în ziua de astăzi se registrează o mai puțină politică comună decât odinioară. S-au pus eh, sub semnul întrebării acele drepturi istorice. Când eh, s-a vorbit de reforma PAC, ni s-a spus că trebuia să ne asigurăm că aceste ajutoare au o dimensiune socială sporită, că eh, au un caracter legitim. Foarte bine, s-au introdus uh, obligația de uh, înverzire și în cele din urmă, da, putem înțelege care era logica, dar uh, rezultatul final e și el pe măsură. Nu știu dacă această nouă politică agricolă comună, mai ales în ceea ce privește plățile directe, va conferi acea legitimitate necesară pentru ca societatea să înțeleagă, să accepte eh, faptul că trebuie să sprijine eh, sistemul agricol al Uniunii Europene. Prin urmare, când vedem cum variază lucrurile de la țară la țară, într-adevăr mă surprinde această variabilitate. Dar nu am rezolvat încă problema esențială, și anume um, cât de rentabilă este activitatea agricolă pentru fermieri. Da, sprijinim anumite venituri, e clar, e nevoie, Uh, eu înțeleg în continuare, vreau să spun acest lucru foarte clar, că e nevoie de plățile directe, dar nu uh, ne-am atins obiectivul uh, ceea ce privește modificarea drepturilor istorice în cadrul acestei noi reforme și trecerea la noile obligații. Am o întrebare concretă, pentru că, sincer, aveam așteptări mai crescută de, la, de pe urma acestei noi inițiative. În țara mea exista Um, existau multe așteptări legate de imaginea fermierului activ. Ideea era să ajungem în cele din urmă la niște fermieri care generează plus valoare, locuri de muncă, uh, bogăție în lanțul de valoare. Nu s-a întâmplat însă, dar uh, în țara mea propunerea avea ceva de a face și cu venitul agricultorilor. Din câte am înțeles, din câte i-ați spus Spaniei, factorul venit nu poate juca un rol în ceea ce privește ajutoarele furnizate. Trebuie pur și simplu ca pe exploatația agricolă, pe uh, câmp, uh, să se desfășoare o activitate și așa puteți aloca ajutorul. Cred că așa n-am făcut decât să pierdem uh, orice potențial de a conferi legitimitate acestor ajutoare. Uh, da, uh, mi-ați, uh, aș dori să știu dacă într-adevăr subiectul venitului nu poate fi atins, pentru că așa, cel puțin, ne spune guvernul spaniol, dar mie nu mi se pare că are vreun sens. Care poate fi atunci venitul pe care îl poate percepe un agricultor pentru a putea beneficia de un ajutor mai mare sau mai mic? în uh, Spania s-a aplicat regionalizarea, dar dumneavoastră uh, ați dublat uh, propunerea guvernului și ați creat chiar până la 50 de regiuni, lucru care nu face decât să ne dumerească agricultorii. Aceștia nu mai știu cum stau lucrurile, ce se va întâmpla cu plățile directe. După cum vă spuneam, ridică multe semne de întrebare actuala situație. Și îmi pare rău să spun acest lucru. Uh, eu cred că trebuie să păstrăm sistemul de plăți directe, dar nu am reușit să facem acest lucru și prin reforma actuală nu am conferit nici legitimitate măsurilor, nici nu am venit în ajutorul acelor fermieri care se ocupă uh, în mod prioritar de activități agricole. Iată de ce, când va veni momentul, va trebui să facem uh, o cotitură amplă, pentru că va trebui să dăm un răspuns referitor la aceste măsuri și mai ales de ce se va produce pe piața internă. Pan poseł Hausling. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Hausling. Vă mulțumesc frumos pentru prezentare. Și pentru toate detaliile pe care ni le-ați oferit. Stimate coleg Albert, știți că avem o răspundere în calitate de colegislatori pentru situația actuală a plăților directe. Știu că a fost uh, o negociere îndelugată pe vremea respectivă, ori acum Comisia vine cu noi propuneri pentru uh, o reducere și mai mare a plăților directe, iar faptul că există atât de multe excepții, ei bine, <laughs> e vina statelor membre, nu a Parlamentului. Parlamentul s-a ținut cu dinții de garantarea sistemului de plăți directe. Dar vedem că de fiecare dată statele membre profită de marja lor de flexibilitate și pot să creeze și mai multă uh, complexitate. În ce privește ecologizarea, și aceasta este greu de respectat, de pus în aplicare, eu, pe de altă parte, nu sunt neapărat de acord că politica agricolă comună este acum mai puțin echitabilă decât înainte de reformă. Eu cred că pe termen lung am redus aceste plăți uh, istorice, pentru că acum nu mai există aceste plăți automate. Noile generații nu mai au cum să beneficieze de ele, se ține cont de uh, mai mulți parametri. Deci avem partea noastră de răspundere, însă alinearea, alinierea uh, nivelului plăților în Europa s-a dovedit uh, o misiune greu de îndeplinit și știm cum au avut loc discuțiile. Eu cred că există mai multă convergență în Europa. Până în 2020, uh, poate că vom reuși să fim cu toții uh, la un nivel um, mai armonizat, toată lumea va fi implementată um, reforma. Oricum, este un proces uh, dificil, dar vom avea câștig de cauză până la urmă, nu știu. Dar rămâne de văzut dacă până la urmă, dragă Albert, toate statele membre aplică bine această reformă sau nu. Iată de ce în Germania, dragă Albert, ai diferențe regionale. În Bavaria și în Holstein nu se aplică reforma la fel, pentru că este o competență a regiunilor. Și poate că e bine așa până la urmă. Mulțumesc, spune președintele. Eu nu vreau din nou să vă limitez timpul de vorbire. Deocamdată nu v-am uh, întrerupt, dar vă rog frumos să vă supravegheați. Domnul Iar acum are cuvântul. Vă mulțumesc. Este adevărat că am hotărât împreună uh, această legislație, împreună am discutat și am ajuns la un acord. Eu eram printre primii care uh, să uh, <laughs> critice atunci când nu îmi convenea ceva și eu cred că statele membre ar trebui mai degrabă felicitate care, uh, au, pentru că au dat dovadă de imaginație și uh, s-au folosit de toate instrumentele legislative pentru a găsi soluții inovatoare. Dacă chiar ne dorim o politică agricolă comună uh, care să reziste pe termen lung, atunci eu cred că ea trebuie să rămână în ceea ce privește plățile de competența regională. Nu trebuie ca toți banii să fie centralizați la Bruxelles și apoi reîmpărțiți. Întotdeauna trebuie să găsim un echilibru între ceea ce uh, se face la nivel comunitar și ceea ce se face la nivelul regiunilor. Trebuie să respectăm legislația europeană, așa cum prevede primul pilon, bani care vin 100% de la Europa, apoi uh, cel de-al doilea pilon, uh, unde e vorba despre cofinanțare în funcție de specificitățile regionale. Și aici intervine ecologizarea și celelalte condiții, totul s-a pus în același coș, de unde și diferențele dintre statele membre nu putem decât să dăm vina pe noi. Nici mie nu-mi place această stare de lucruri, respect uh, legislația comună, dar tot împreună trebuie să îmbunătățim lucrurile. Am o întrebare pentru uh, reprezentantul Comisiei. Acum uh, um, reforma PAC ne-a făcut să avem o politică mai comună sau din potrivă mai diversificată? Domnul Buda acum are cuvântul. Domnul Buda, vă rog domnule președinte mulțumesc foarte mult. apreciez uh, de asemenea poziția comisiei de a respecta decizia statelor membre uh, în ceea ce privește politica pe plățile directe însă în același timp cred că este foarte important să intervină atunci când observă derapaje impardonabile uh, din partea statelor membre și și mie nu mi face plăcere să vorbesc despre statul meu pentru că aș vrea să meargă lucrurile bine în românia din păcate nu întotdeauna merg așa cum aș uh, dori. vă dau exemplu pe zona uh, creșterii porcilor și a păsărilor uh, unde actualul guvern nu a mai cerut bani pentru bunăstarea animalelor din două mii șaptesprezece este un sector care din două mii șaptesprezece în mod cert va dispărea pentru că alte state au acești bani alocați pentru bunăstare. de asemenea este foarte important ca în politica comisiei pe viitor să aibă în vedere o corelare între ceea ce înseamnă plățile directe și producția care se obține uh, la nivelul fermelor. pentru că vă dau un exemplu tot din, uh, din țara mea un grup de fermieri au dorit să facă un import uh, de ovine nu am importanță din ce țară și îmi spuneau că nu au găsit animale care să fie mă rog uh, oarecum în regulă pentru că fermele respective din acea țară trăiesc foarte bine din subvenții și nu sunt preocupate de producția acelor animale. ori noi nu suntem uh, mă rog să dăm ajutoare sociale fără să avem în vedere și producția care se obține. de aceea cred că trebuie să fie o corelare până la urmă și între subvențiile care se dau și producțiile obținute. mulțumesc. Dziękuję pan poseł przewodniczący De Castro, panie profesorze. Domnul De Castro are acum cuvântul. Eh, non e eh, il momento di fa. Da. Poate că nu are sens să tragem acum linie și uh, să vedem care sunt rezultatele finale. Este însă util acest studiu și vreau să mulțumesc comisiei, deoarece putem astfel să verificăm ceea ce bănuiam deja. Cum fac statele membre pentru a-și uh, folosi marja de flexibilitate și pentru a atenua impactul pe care risca să o aibă această reformă. Și vedeți că s-a ajuns la acest adevărat uh, puzzle care <laughs> poate să fie criticat, așa cum a spus și colegul Albert. Acum nu mai este o politică comună, ci mai degrabă politica numitorului cel mai mic. Era o reformă la care Parlamentul și-a adus contribuția pentru prima oară și noi eram primii care ceream cât mai multă flexibilitate în timpul trilogurilor, deoarece nu doream să se pornească către direcții pe care nici noi nu le uh, puteam prezice. Și iată care este întrebarea mea. Cum gestionăm acum, uh, în următoarele luni, mai concret, punerea în aplicare? Statele membre, după părerea mea, vor încerca uh, uh, să se adapteze și mai mult în momentul în care vor trebui să treacă la aplicarea concretă și atunci vor spune noi vom uh, reduce partea uh, cuplată, vom crește partea obligatorie de unde și mai multe diferențe în punerea în aplicare a politicii agricole comune. E util această uh, revizire la jumătatea perioadei, să stăm puțin și să ne gândim ce greșeli au fost comise și cum le putem repara. Pan Europa. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų su įdomumu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare interes prezentarea comisiei și vreau să um, mulțumesc invitatului nostru. Pentru noua perioadă de aplicare a sistemului de plăți directe, cred că ducem lipsă de informații statele membre au luat uh, decizii, există multe divergențe între ele sau chiar în sânul aceluiași stat membru. Sunt convins că până la urmă toate informațiile aferente ne vor parveni, dar până la urmă nu știm dacă am obținut rezultatele dorite cu această reformă, dacă situația s-a îmbunătățit sau din potrivă. Mă gândesc la exemplul țării mele. Eu cred că sunt țări care își asumă mai multe riscuri și vor să se adapteze într-o mai mare măsură la noile mecanisme, pe când alte state membre vor să uh, nu schimbe schimbarea, nu vor să se adapteze rapid, au mai degrabă o atitudine defensivă. Și atunci, aveți mobilitatea să-mi spuneți care dintre statele membre au uh, adoptat cu cele mai mare succes acest nou mecanism și care state membre încă nu l-au folosit deloc sau mm, foarte puțin. Știu că în Lituania uh, am lăsat deoparte evaluarea criteriului de ecologizare am scutit și uh, fermele mici și o parte dintre fermele uh, medii și s-au folosit criteriul suprafeței cultivabile de până la 50 de hectare sau mai mult. Și ce se va întâmpla cu volatilitatea uh, prețurilor și a existenței um, fermelor pentru că um, există o discrepanță așa de mare. Doamna Haibuș. Ähm, meine vorrednerin hat davon gesprochen dass erst die sozialisierung des systems kam und dann die Mulțumesc. Dumneavoastră ați spus că mai întâi trebuie aplicat noul sistem și apoi să se folosească noile criterii, ca de exemplu ecologizarea, dar eu nu sunt foarte sigură de acest lucru. Uh, cred că cumva am pus carul înaintea boilor, de unde și aceste mari diferențe între statele membre. Uh, și-au folosit poate prea mult marja de flexibilitate. Eu credeam că um, ne doream o agricultură mai sustenabilă, dar mai ecologică. Până la urmă mă întreb, aceste mari de flexibilitate era un lucru bun sau un lucru rău? Nu vreau să mă, uh, să mă grăbesc cu emiterea unor uh, Uh, judecăți, dar eu am senzația că această reformă riscă să nu-și atingă scopurile. Poate că ar fi bine să avem o adevărată revizuire la uh, jumătatea perioadei ca să vedem ce anume a funcționat, dacă obiectivele PAC au, sunt pe care de a fi atinse sau dacă mm, nu sunt nici pe departe atinse. Trebuie neapărat să facem o evaluare. Este singura cale de a Uh, permite politicii agricole comune să uh, fie perenizată și după 2020. Să știm clar ce agricultură ne dorim. Pentru că nu vrem doar să sprijinim exploatațiile agricole, vrem să protejăm mediul înconjurător, sectorul rural, să se creeze locuri de muncă, însă toate aceste lucruri trebuie să fie definite într-o nouă orientare. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. În momentul în care doriți să luați cuvântul, vă rog frumos să nu ridicați mâna în ultimul moment, pentru că altfel ne este foarte greu să ne organizăm. Doamna să acum are cuvântul. Care... Vă mulțumesc domnule președinte. Domnul De Castro are dreptate. Și noi am votat aceste reforme. Eu nu am să mă ascund după deget și noi avem partea noastră de răspundere. Dar este cam prea devreme să facem acum o evaluare, prea timpuriu să spunem dacă această reformă va funcționa sau nu. Întrebarea mea este, ecologizarea va funcționa sau nu? Dacă nu protejăm mai bine mediul, atunci care vor fi consecințele? Al doilea lucru, ecologizarea a însemnat simplificare? A treia remarcă. Nevoie de lămuriri. Câte state membre dintre cele 28 vor avea plăți uniformizate la hectar până în 2019? Vor fi plăți regionale sau uh, teritoriale? Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz. Mulțumesc, doamnei Măghinez. Domnul Bogovici acum are cuvântul. Ja, zelona kratko. Poročilo je zelo dobrodošlo in mislim. Da- Vă mulțumesc. Cred că acest raport era binevenit și pe viitor ar trebui să avem mai multe asemenea evaluări concrete despre felul în care funcționează sistemul. Și de asemenea, ar fi foarte interesant dacă am ști ce se întâmplă uh, în cazul în care se vor uh, um, continua negocierile acordurilor uh, cu Statele Unite ale Americii. Ați văzut comparația pe care a făcut-o domnul profesor între situația din Statele Unite și cea de aici. Care vor fi uh, modificările din uh, politica agricolă comună în lumina uh, acestor uh, noi circumstanțe? e din ce în ce mai evident cât de dificilă este politica uh, aplicată la noi și în alte culturi ale lumii și ne va fi din ce în ce mai greu să facem față unor politici agresive de piață și de concurență. Trebuie să fim atenți la toți acești noi factori atunci când concepem noile politici. Mulțumesc, domnul Andriu. Cours de la, de la Commission pour son, son exposé. Mulțumim pentru expunere. Aceasta arată foarte bine că e vorba de felul în care sunt alocate mijloacele și că e nevoie de obiective comune. În opinia mea, ce transpare nu e neapărat mecanismul de alocare a mijloacelor, ci în amont dacă ne întrebăm suficient care e obiectivul comun în care capacitatea de a ne fixa un astfel de obiectiv comun în materie de politică agricolă comună. E o chestiune de fond, până la urmă e o chestiune de model, atât economic cât și agronomic. Și nu sunt sigur că reformele pe care le punem în aplicare ă, ne permit să identificăm încotro ne îndreptăm cu toții. Și o întrebare recurentă. Iar în cazul unei viitoare reforme, mie mi se pare o prioritate aceasta. Și nu cred că e necesar să așteptăm evaluarea la mijloc de parcurs pentru a lansa niște întrebări. În ce agricultură ne dorim astăzi, în viitor? Sigur că și dezbaterea TTIP e relevantă aici. Dar de ce? Cum? Cât? vom aloca agriculturii. Iată de ce e cel mai important ca împreună, la nivel politic, să definim chestiunile de bază, care pentru mine sunt niște chestiuni structurante, um, dincolo de mijloace și uh, mecanisme, e bine, vom putea discuta ceva mai târziu de tablourile cu cifre pe care le am prezentat astăzi. Trebuie să înțelegem limitele procesului pe care uh, l-am derulat și trebuie să ne punem mai degrabă uh, întrebări de genul perspectivei politice și asta în interesul teritoriilor și agriculturii noastre. Teraz... Președintele, domnilor și domnilor, acum câteva cuvinte și din partea mea. Avem o agricultură foarte diversificată în sudul Europei, în nordul Europei, lucrurile stau altfel. De asemenea, există diferențe între est și vest, mici exploatatori, mari exploatații. Iată de ce e nevoie de flexibilitate. Și, sigur, mozaicul european este foarte divers. se spune că fiecare stat membru și-a făcut propria politică în felul în care a dorit, însă principiile au fost elaborate totuși aici. Principiile au fost contrare competitivității, eu nu cred, dar trebuie să analizăm toate aceste lucruri, iar Comisia trebuie să uh, urmărească ce se întâmplă. Trebuie să urmărim competitivitatea, pentru că uh, nu putem compara un hectar cu măslin cu un hectar care contribuie la producția de lapte. Și să nu ne așteptăm la miracole. Sigur, am fi putut proceda și altfel, dar ar fi fost oare mai bine? Nu putem ști. Iată de ce trebuie să evaluăm starea de fapt. Și, bineînțeles, trebuie să simplificăm ecologizarea, înverzirea, pentru că există mult prea multe incertitudini pentru agricultori, reproșul care ni se aduce cel mai adesea. Politica agricolă comună trebuie să fie mai justă în ciuda diversității cu care se confruntă. Haideți să așteptăm niște evaluări mai aprofundate și să nu ne lansăm acum în declarații cum că lucrurile nu stau așa cum credeam noi. Poate ne confruntăm cu o povară administrativă uh, prea mare din cauza încă ecologizării, dar toate aceste procese cer timp și acum am să-i dau din nou cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a conchide. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi cât se poate de succint și mulțumesc pentru toate intervențiile, pentru toate întrebările, comentariile. Eu cred că dezbaterea uh, relevă această opoziție între politica comună și diversitate. Ce v-am prezentat eu astăzi cred că reflectă deciziile politice ale statelor membre și felul în care intenționează să implementeze noul sistem de plăți directe. Sigur că într-un an sau doi, poate trei, va trebui să vedem care sunt în sfârșit rezultatele acestei uh, politici și în ce fel, în mod concret, producătorii și-au schimbat activitatea, uh, atitudinea vis-a-vis -vis de aceste politici. Ținând seama tocmai de diversitate, cum s-a spus. Mulți au spus că trebuie să ne așteptăm la această diversitate, mai ales atunci când introducem noi obiective politice. Sigur că ne dorim cu toții o politică mai eficace, mai eficientă dar aceasta, această politică reflectă și diversitatea, cum spunea și domnul președinte, diversitatea de agricultură, de structuri, de uh, competitivitate și nivelul susținerii publice și tipul de uh, sprijin uh, de la bugetul public. Fie că vorba de mm, situații locale sau regionale, cu siguranță uh, măsuri unice nu uh, pot funcționa. Trebuie să, să examinăm această diversitate și să o menținem, să o cultivăm cu un cadru reglementar limitat, cu capacități bugetare limitate, așa încât să permitem flexibilitatea, diversitatea modalităților de implementare a acestei noi politici. Însă, obiectivul politicii managementul resurselor naturale, echilibru teritorial, toate aceste obiective sunt comune. Întrebarea acum e cum se vor pune în aplicare aceste instrumente și cum pot fi ele adaptate la situațiile locale și regionale, iar aici statele membre dispun de flexibilitatea necesară pentru a adapta instrumentele situațiilor specifice cu care se confruntă. Această diversitate nu înseamnă în mod necesar complexitate, ci am văzut uh, cu diverse instrumente, cu ecologizarea, uh, diversitatea mm, nu se adresează în mod direct uh, simplificării și statelor membre le revine sarcina, le sarcina unui management bugetar uh, și simplificări necesare în administrația publică, care se reflectă apoi um, asupra agricultorilor. În ce privește interferența Comisiei în deciziile statelor membre, aș dori să fie limpede că comisarul nu are puterea de a aproba sau a respinge decizia ale statelor membre în ce privește plățile directe Ceea ce am făcut în ultimele 8 luni noi la Comisie e aceea de a asista, de a susține, sprijini statele membre în demersul de a traduce acest uh, instrument de politică în cadrele reglementare care le stau la dispoziție. Acestea sunt tipul de contacte pe care le avem, însă deciziile sunt la nivelul statelor membre. Fie că e vorba de VCS, uh, susținerea voluntară cu plată, orice uh, decizii, practic, aparțin statelor membre, care sunt singure responsabile pentru deciziile pe care le iau. Ceea ce am încercat să vă prezint în cele câteva slide-uri e o diversitate de situații care se reflectă în diversitatea agriculturii din statelor membre. Dar toate acestea sub o umbrelă comună a PAC obiective comune, instrumente comune, o politică comună și câteva măsuri de salvgardare în ce privește solicitările bugetare. În fine, colega din Spania cred că s-a referit la fermierii activi. Este o temă problematică pentru că ne referim la articolul 9 aici această clauză care, practic, nu îndeplinește obiectivul principal, adică ca plățile directe să meargă doar la fermierii care produc în mod activ. E vorba acum și de întreținerea terenului în condiții uh, de producție adecvate, în condiții ecologice. Deci, într-adevăr, nu poate fi activată această clauză a fermierului activ pentru astfel de plăți directe. Dacă sunt state membre care se comportă mai bine sau mai rău, e bine,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 zastępca dyrektora generalnego pani monika pariat. pani dyrektor bardzo proszę o zabranie głosu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în această dimineață, în dezbaterea pe care Uh, ați avut-o pe marginea tratatului transatlantic, s-a subliniat importanța indicațiilor geografice și îmi face mare plăcere să vă prezint acum concluziile negocierilor între UE și, mă rog, Comisia Europeană și Regatul Maroc în ce privește tocmai protecția reciprocă a indicațiilor geografice. Un acord parafat pe 16 ianuarie la Berlin în cadrul Salonului Agricol al Săptămânii Verzi. Uh, domnul Ancarnuș, ministrul uh, agriculturii din Maroc, a fost uh, prezent atunci. Acest acord se scrie în mandatul de negociere dat de Consiliul Comisiei în 2005 pentru a aprofunda concesiile tarifare agricole. Negocierile între UE și Maroc, la vremea respectivă, purtau asupra liberalizării produselor agricole, și odată ce acest aspect a fost uh, încheiat, acordul agricol a intrat în vigoare în octombrie 2012, negocierile s-au deplasat asupra indicațiilor geografice. Mai precis, în decembrie 2012 au demarat aceste negocieri pe indicațiile geografice și un articol al acordului agricol prevedea într-adevăr deschiderea unor astfel de negocieri în cele trei luni care urmau uh, semnării acestui acord agricol. Cinci ședințe de negociere au avut loc între decembrie 2012 și decembrie noiembrie-decembrie 2014. În esență, aceste discuții au avut loc între decembrie 2012 și februarie 2014, iar apoi, între februarie și finele anului 2014, a existat o, a existat o perioadă de întrerupere, timp în care am avut câteva diferende cu prietenii noștri marocani în ce privește schimbările reglementare vizând metodele de vămâire ale fructelor și legumelor, în special în ce privește uh, tomatele. Abia atunci când am găsit o soluție tehnică pentru reglementarea acestor proceduri uh, vamale, în special în ce privește valoarea forfetară la import, uh, Abia atunci, deci, partea marocană a acceptat să continuăm negocierile în ce privește indicațiile geografice. Și trebuie să vă spun că ne-a trebuit foarte puțin timp ca să finalizăm aceste discuții și să obținem un acord cât se poate de satisfăcător, în special pentru partea europeană. Într-adevăr, acest acord ne permite să asigurăm un nivel sporit al protecției pentru uh, 3200 indicații geografice în Maroc și 30 indicații geografice marocane în Uniunea Europeană. Pentru detaliu e vorba de 14 indicații geografice pentru produse alimentare și 16 pentru vinuri. E un acord uh, de tip clasic în privește indicațiile geografice, care urmărește aceeași structură ca și acordurile recente uh, conchise cu Moldova, respectiv Georgia. Pe de o parte, e vorba de protejarea imediată a tuturor indicațiilor geografice ale Uniunii Europene, încă de la intrarea în vigoare a acordului în Maroc, fără perioada de tranziție. Permite o protecție directă, adică nu e nevoie de o înregistrare individuală a indicațiilor geografice, pentru a permite această protecție. Marocul e liber să-și urmeze procedurile interne pentru a înregistra eventual aceste indicații geografice, dar a acceptat că a acceptat deci să procedeze la această înregistrare fără nicio sarcină administrativă sau fără vreo cheltuială din partea administratorului european. Mai mult decât atât, se prevede o actualizare regulată a, reg, regulată a anexelor pentru a actualiza corespunzător indicațiile geografice în funcție de modificările ce apar pe parcurs. Uh, lista inclusă în anexa acordului este lista decisă în luna ianuarie 2013. Între timp, firește, au apărut noi indicații geografice pe care s-ar putea să nu le regăsiți în listă, dar care sunt tratate în cadrele comisiei mixte prevăzute tocmai pentru actualizarea listei. Anexa la acest acord include uh, un acord cu angajamentele clare ale celor două părți. Se referă inclusiv la lipsa cheltuielor cu înregistrarea noilor indicații geografice, cum spuneam, în ce privește Marocul, e citată dezvoltarea indicațiilor geografice și promovarea acestora în Uniunea Europeană, punerea în aplicare a unor programe de promovare a indicațiilor geografice și un punct pe care îl consider important, consolidarea cooperării și a concertării între cele două părți în cadrul negocierilor vizând apelațiile de origine sau indicațiile geografice în cadrul uh, Organizația Mondiale a Comerțului sau uh, în cadrul acordului de la Lisabona, în cadrul OMPI. Cred deci că e un acord important pentru care trebuie să ne felicităm pentru că ameliorează protejarea produselor noastre agricole uh, la export și ceea ce ne dorim e să putem deschide astfel calea unor acorduri similare în regiune Mă gândesc în special la Tunisia, Algeria sau Liban. Bună oară! Și cred că e un precedent foarte bun pentru abordarea pe care Uniunea Europeană și-o dorește în ce privește protejarea indicațiilor geografice și valorizarea indicațiilor sale geografice. De asemenea, consolidăm relația noastră comercială cu Marocul, care a suferit oarecum anul trecut cum vă spuneam, uh, în ce privește vămuirea tomatelor. Câteva cuvinte despre procedură. Pregătim niște proiecte de decizii, unul pentru semnarea și unul pentru încheierea acordului. Proiectul acestor texte v-a fost transmis și veți putea să vă dați consimțământul la nivelul Parlamentului European asupra uh, deciziei încheierii acestui acord în lunile care vin. Și iată ce doream să vă spun. Vă mulțumesc! Dziękujemy bardzo, pani direct. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim, doamnă director. Acum aș dori să deschid dezbaterea. Dacă aveți întrebări, e vorba de un subiect important, un subiect dificil, În cazul Marocului, negocierile s-au derulat bine. Presupun că vom avea dificultăți în relațiile cu alte țări atunci când e vorba de indicații geografice, fără a mai vorbi de TTIP. Acum îi dau cuvântul doamnei Aguilera, apoi doamna Sandra. Doamna Aguilera, mai întâi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, se pun două întrebări punctuale reprezentantei comisiei. În același timp îi mulțumesc pentru intervenția și prezentarea dumneai ei. Acest acord cu regatul Marocului e privit în mod pozitiv de unii, dar trebuie să vă spun că pentru regiunea mea, Andalusia, nu e unul favorabil, pentru că, bineînțeles, există aspecte de producție unde ne aflăm în concurență. Aș dori să știu care sunt acordurile în acordurile pe care le-ați amintit, metodele folosite la vamă pentru a calcula prețul roșilor. Cu alte cuvinte, la ora actuală, care este prețul de intrare al roșilor stabilit cu regatul Marocului. Nu știu dacă știți acest lucru, dacă nu știți acum, nu e nicio problemă. Din câte știu eu, acest preț a crescut Um, au crescut prețurile diverselor tipuri de roșii, inclusiv roșele cherry. Producătorii doresc să știu datele exacte pentru că nu sunt cunoscute, așadar care sunt prețurile de intrare la ora actuală stabilite pentru roșii cu regatul Marocului. Și a doua întrebare. Dumneavoastră spuneați că s-a stabilit uh, o listă uh, a indicațiilor, de, a indicațiilor geografice, care a fost aprobată pe 9 ianuarie 2013, dacă nu mă înșel, dacă mă înșel, mă corectați. Cu alte cuvinte, în urmă cu 2 ani, dacă așa stau lucrurile, în acești 2 ani, uh, a trecut ceva vreme și lista, prin urmare, nu e una tocmai actualizată. Lucru care generează niște probleme referitoare la ce s-a întâmplat în ultimii doi ani cu aceste denumiri. Înțeleg uh, pentru că negocierile au durat o anumită perioadă de timp, uh, au existat în continuare o serie de aspecte neacoperite, dar uh, dumneavoastră în acești doi ani ați spus că există o serie de puncte care nu se încadrează pe acea listă a indicațiilor geografice. Aș dori să știu ce soluție propuneți aici? Aș dori să îmi comunicați uh, propunerea dumneavoastră așadar. Vă mulțumesc, spune președintele. Cred că prima întrebare e pe lângă subiect, dar doamna directoare va decide acest lucru. Acum doamna Sena. Bueno, eh, Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această explicație. Dar, sincer, de fiecare dată când vine comisia să ne explice ce se negociază în uh, domeniul acordurilor comerciale, e bine, comisia nu prea explică prea multe. Eu aș dori să știu în mod punctual două lucruri. Unu, în ceea ce privește categoria roșilor, pentru că, așa cum a spus reprezentanta comisiilor, comisiei, uh, lasă impresia că s-au făcut progrese în uh, categoriile existente pentru că s-au făcut uh, concesii în uh, domeniul roșilor și dați-mi voie să vă spun că și în Galicia avem o producție de legume, producem de asemenea roșii și simțim impactul prețurilor tot mai scăzute a uh, producției de roșii din Maroc. Și aș dori să știu care sunt aceste protecții destinate denumirilor de origine controlată, pentru că eu, sincer, uh, Uh, nu înțeleg cum protejați aceste indicații geografice și cum va înclina balanța în favoare sau în defavoare ceea ce dumneavoastră numiți protecție. Mulțumesc. Dziękuję, pan poseł Des. Domnul Des, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc comisiei. E clar, e nevoie în continuare de explicații. Uh, și uh, trebuie să ținem cont de interesele producătorilor noștri de roșii din Italia, Spania, dar trebuie să vă spun că există multă incertitudine, nesiguranță politică în spațiul nord-african. Înainte de toate dorim să avem uh, niște țări stabile acolo. Dacă nu le permite marocanilor să creeze niște relații economice stabile cu noi pentru ca Marocul să se poată dezvolta bine din punct de vedere economic. Dacă nu permitem intrarea unor produse din Maroc, atunci tinerii vor da năvală peste noi. Trebuie să avem grijă ca produsele uh, crescute acolo să fie produse pe care noi le putem prelua pe piața noastră, pentru uh, Uh, marocanii să rămână la ei acasă. Iată de ce eu uh, sprijin ideea găsirii unui acord cu Marocul și cred că Comisia uh, încearcă să țină cont în măsura posibilului de interesele producătorilor noștri. Mulțumesc! Nie ma więcej głosów sali. Vă mulțumesc. Vă rog să vă respectați timpul alocat. Acum dau contul doamnei director. Oui, effectivement, comme vous l'avez soulevé, le... il s'agit ici d'un Precizez, e vorba de un acord privitor la indicațiile geografice. Protejarea acestora indicațiile geografice înseamnă toate semnele legate de o apelație de origine controlată sau indicație de proveniență, apelație de origine protejată, care asigură un fel de protecție, un drept de proprietate intelectuală, dacă vreți. Uh, în Statele Unite, comisarul nostru uh, a anumit acestea drept de proprietate intelectuală rurală, care protejează produse ce au o legătură cu anumită regiune. Avantajul acestui acord, de exemplu, e că toate indicațiile geografice, că e vorba de vinuri, de brânzeturi sau alte produse agricole, uh, Majoritatea indicațiilor geografice europene vor fi protejate în Maroc, adică niciun producător de vin marocan nu-și va putea numi vinul Rioja, pentru că această indicație va fi protejată, ceea ce nu e cazul astăzi. Iată scopul esențial al acestui acord. În ce privește tomatele. Aici era vorba de altceva, uh, nu a avut de-a face cu acest acord. Discuțiile pe care le-am avut în ce privește determinarea calculului valorii la vama tomatelor se leagă de o schimbare a reglementării de bază legată de reforma politicii agricole comune, care a antrenat un calcul pe baza valorii forfetare la import și pe această bază s-a corectat metoda de calcul a prețului tomatelor la intrarea pe piața Uniunii Europene, integrând, așa cum și regulamentul OCRA, un calcul al diverselor sortimente de tomate. Nu doar roșiile normale rotunde, ci și uh, roșiile cherry. Iar dacă prețul era superior prețului de intrare pe piața europeană, atunci niciun drept vamal nu era aplicat asupra produselor care intrau pe piață. Dacă prețul era inferior prețului de intrare pe piață, atunci se calculează un drept vamal pe aceste produse. Prețul de intrare actual este de 46,1 euro la 100 de kilograme pentru Maroc. Valoarea forfetară la import e calculată în fiecare zi și, cum am spus, e comparată cu acest preț de intrare. Dacă e inferioară, se aplică un drept vamal. Dacă e mai mare, atunci nu se mai aplică o astfel de taxă uh, vamal. Însă, realmente, e un cu totul alt subiect decât tema indicațiilor geografice și acordul vizând protejarea acestora și dacă doriți, stimată doamnă, pot să vă ofer și explicații suplimentare, poate doar într-un alt context. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc mult, doamnă director. Ca tare putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și Doresc încă o dată să vă mulțumesc pentru prezentare și pentru prezența în ședința noastră și acum trecem la punctul următor, anume Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI. E un proiect foarte important al noi Comisiei Europene, un proiect elaborat, cum știți, foarte rapid, ne-a fost deja prezentat în luna ianuarie, Comisia dorește să stimuleze programul de investiții care a putea contribui la creștere economică. Comisia Econ și respectiv Comisia Buget sunt competente pe fond Aceste două comisii parlamentare, în virtutea articolului 54, vor coopera cu comisiile TRAN și ITRE, iar alte comisii vor coopera potrivit articolului 55, 53+. Plus. Ni s-a solicitat un aviz pe această temă și cum spuneam, e vorba de un plan de investiții cheie. Mă gândesc, bineînțeles, la așa numitul plan Juncker. Ne dorim ca agricultura, industria de procesare să nu fie omisă din acest program de investiții și dau de dată cuvântul domnului Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colegi. Mă bucur că putem emite un aviz în numele Comisiei, Avi, Comisiei Agri. După părerea mea salutăm faptul dacă planul Juncker va duce la investiții mai specifice și mai țintite în agricultură și în spațiul rural, mai ales în zonele defavorizate. Politica agricolă comună, dacă putem să o numim în continuare așa, este cel mai bine menită să coopereze cu Fondul European uh, pentru Investiții Strategice și să sprijine astfel proiecte într-un cadru cât mai amplu. Este foarte important ca acest program să se poată desfășura într-un cadru cât se poate de nebirocratic. Uh, rămâne de văzut dacă așa se va întâmpla. Eu îmi păstrez speranța și cer acest lucru planul Juncker poate aduce o contribuție semnificativă, poate duce la creștere economică și la crearea de locuri de muncă suplimentare în spațiul rural. Trebuie să cerem ca inovarea și cercetarea pentru o agricultură durabilă să fie în continuare sprijinită în Europa. În plus, în raportul meu uh, voi afirma că uh, Um, zonele defavorizate uh, aflate la periferie, în zonele periferice, uh, trebuie să beneficieze de sprijin. Voi veni cu 10 propuneri. Um, documentul va fi gata în următoarele zile, după care vor ruga pe colegi să uh, vină cu propunerile lor. Nu trebuie să scriem un document nesfârșit, ci să venim cu niște solicitări punctuale. Calendarul e următorul. Uh, Discuția va avea loc pe 24 martie. Termenul limită pentru amendamente, așa cum mi s-a spus, este 25-26 martie, dar uh, raportul va fi deja disponibil înscris înainte pentru ca uh, amendamentele să poată fi formulate înainte de dezbatere. Pe 16 aprilie se va vota în Comisia Agri, pe 30 aprilie uh, votul final. Cred că în cele din urmă vom putea adopta un raport împreună, astfel încât planul Juncker să țină cont de interesele fermierilor și de interesele zonelor rurale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Tarti are cuvântul. Tis. Mr um, president I do think it is vitally important and I agree with the rapporteur that this committee um, puts forward um, a very Într-adevăr, domnule președinte, această comisie a prezentat un uh, raport uh, robust, dacă auzim uh, suma de trei sute cincizeci de miliarde de euro din, în termenii unui plan de investiții, ne-am întrebat ce înseamnă acest lucru Însă, de la anunțul inițial s-au făcut uh, multe schimbări referitor la cum se va desfășura totul. Poate comisia a fost un pic mult prea entuziastă referitor la uh, nivelul la care se va implica sectorul privat. Uh, am început uh, să primim uh, e mail uh, din partea universităților și altor entități care sunt îngrijorate referitor la sursele de unde Comisia își va strânge această finanțare. E clar însă că trebuie să ne asigurăm că sectorul agricol va primi partea pe care o merită. La fel de important este și faptul că trebuie să ne asigurăm, așa cum a spus domnul raportor, că comunitățile rurale și mai ales acele comunități rurale în zone periferice vor beneficia la maxim de pe acestui plan. Comisia Econ mi-a comunicat că dorința lor a fost ca procesul să fie depolitizat referitor la felul în care se va face alocarea fondurilor. E clar însă că anumite hotărâri trebuie să aibă un puternic caracter politic, pentru că dacă acest pachet de investiții uh, este să-și atingă obiectivele, atunci nu doar acele state care au avut de uh, suferit de pe urma crizei economice vor fi puse în centrul atenției, dar și acele regiuni din statele membre care au avut de suferit uh, într-un mod disproporționat de pe urma lipsei investițiilor, lipsei um, de locuri de muncă, lipsei oportunităților, practic. Și iată, aici cred că comisia noastră poate juca și poate sprijini această prioritate a Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc! Jeśli uczestniczył pan... Vă mulțumesc. Dacă ați participat la lucrările Comisiei ECON, probabil că înțelegeți cu atât mai bine cum funcționează acest fond și știți cu siguranță cum va fi inclus capitalul privat în acest fond, care va fi cota parte a băncii de investiții Acum domnul Șană. Thank you very much, Mr. Chairman. As a matter of fact, uh... Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, cred că răspunsul este cel adecvat ca să se știe de unde și cum provin acești bani. Vreau să mă concentrez pe alte chestiuni, mai ales în calitatea mea de raportor din umbră din partea grupului socialiștilor și democraților. Și sunt în sentimentul domnului Des, în sensul că grupul nostru dorește să se concentreze pe aspectele pe care și dumnealui le-a subliniat și cred că avem nevoie de o cooperare puternică, de o cooperare solidă. Grupul meu este hotărât să uh, trimită un mesaj uh, grăitor în această privință. Și dați-mi voi să insist asupra două puncte. Să nu uităm că e vorba despre fonduri suplimentare, nu e un fond, uh, e vorba de bani în plus, nu e un fond care înlocuiește o, o, alte surse de finanțare. Trebuie să fie o sursă suplimentară. În plus, Așa cum spunea și domnul Des, trebuie să acordați atenție dezvoltării rurale, să nu o lăsați uh, pe delături. Eficiența energetică în sectorul rural trebuie avută în vedere. Investițiile private în zonele rurale. Noi ne vom concentra tocmai pe aceste puncte și chiar uh, și eu, care sunt uh, un prieten al uh, cercetării, educației și a internetului de bandă largă în zonele rurale, am să depun amendamente pentru a exprima acest lucru în raport. Și în plus avem nevoie de transparență. Să se știe de unde vin banii și unde vor fi cheltuiți. Și știți că Parlamentul ține foarte mult la lupta împotriva corupției. Din câte știu eu, majoritatea fraudelor fiscale se comit în sectorul agroalimentar. Am enumerat numai câteva dintre punctele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. Și noi, uh, membrii de la grupul social-democrat, uh, vom fi constructivi și, uh, să sperăm, și eficienți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Ferran are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte! Toată lumea știe că domnul Juncker este specialist în investiții dar eu mă întreb cine se ascunde în spatele acestui plan de investiții strategice de 300 de miliarde de euro. Cred că deocamdată planul Juncker nu prea acordă cine știe ce atenție agriculturii. Eu cred că agricultura este uh, ultima la care s-a gândit dumnealui. Nu vreau să fac polemică aici, dar haideți să ne întrebăm de ce agricultura nu uh, a fost uh, pusă pe același plan precum infrastructurile sau noile tehnologii. Mă gândesc la potențialul maxim pe care pot să îl aibă uh, produsele cu indicații geografice protejate. E un sector care nu este suficient de bine exploatat în Europa. De ce să nu inspirăm din ce s-a făcut în sectorul vinului uh, în Uh, țări precum Franța este un mare avantaj economic care ar putea să servească de exemplu și pentru alte produse agricole. Putem să spunem multe despre planul Juncker, însă filiera agricolă, din păcate, nu merită atenția cuvenită în cadrul acestor investiții strategice. Da. Spune președintele, eu am pus exact aceeași întrebare și mi s-a răspuns, păi aveți politica agricolă comună, de ce vă plângeți, plângeți că nu aveți suficiente mijloace de finanțare? Eu împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Să nu uităm că nu e vorba doar despre agricultură, ci și de toate sectoarele care țin de agricultură. Domnul Rupec acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apropo de acest plan de investiții, am tot vorbit despre el. Eu prefer să fiu optimist. Sper că e pe bune, ca să spun așa, că va fi un plan de succes, că vor exista investiții concrete, măsuri concrete. Dar în ce privește scopurile pe care dorim să le atingem prin intermediul acestui plan, creșterea economică, crearea de locuri de muncă, toate regiunile din Europa au nevoie de ele. Și sectorul agricol are foarte bune perspective de, uh, și un bun potențial de creare de locuri de muncă. Mă gândesc la filiera creșterii animalelor, dar nu numai. Și de aceea, agricultura nu ar trebui lăsată pe margine, pentru că să nu uităm că populația mondială crește și riscăm să nu avem cu ce să ne hrănim. De aceea agricultura trebuie în continuare dezvoltată și trebuie să avem în Europa produse de calitate care să poată să fie exportate și în alte țări. Să avem noi piețe de desfacere, astfel încât să putem să creăm noi locuri de muncă. Eu cred de asemenea că și dezvoltarea rurală și infrastructura aferentă trebuie incluse în acest plan. De exemplu, renovarea locuințelor. Da, știu că are loc peste tot în Europa, dar dacă ne gândim la casele de la țară și acestea ar trebui uh, renovate și important pentru oamenii care trăiesc acolo. Și, și aici am avea un uh, uh, potențial pentru crearea de locuri de muncă. De asemenea, e, energia ecologică, biogazul, toate aceste lucruri ar putea să își găsească locul în planul de investiții. Da, e nevoie și de atragerea de capital privat Ar fi bine dacă și regiunile ar avea un cuvânt de spus. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Doamna Maghines. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu extrem de succintă. Succesul acestui plan de investiții strategice e pe umerii statelor membre. Acestea trebuie să vină cu proiecte. Nu știu care sunt detaliile la care se gândește domnul Dez vis-a-vis -vis de propunerile dumnealui. E clar, trebuie să investim, de pildă, în internetul de bandă largă, în zonele rurale, dar oricum, multe state membre fac deja acest lucru. Um, adaptarea proprietăților. Um, e vorba de proiecte pe care oricum le prezintă statele membre. Nu prea înțeleg cum ne încadrăm noi în uh, acest plan. Nu putem uh, folosi um, acest fond pentru a completa uh, fondurile din politica agricolă comună și cred că Albert știe acest lucru. Până când uh, nu vedem ideile prezentate în raport, nu putem aprecia dacă din punctul de vedere al um, Comisiei Agri aducem o contribuție reală. Există într-adevăr nevoi reale de investiții și am putea spune că autostrăzile, drumurile sunt de folos pentru țări și pentru regiuni în general. Dar rămâne de văzut care vor fi propunerile concrete. Mulțumesc. Bardzo proszę pan poseł Dante jako ostatni. Ultimul vorbitor, vă rog. Oui, merci. Uh... Je pense que on peut pas Domnul Danta, nu putem susține investiții izolate în universul agricol. Trebuie să fim vigilenți pentru că această investiție să însoțească o filieră, fie că e vorba uh, în domeniul, de, domeniul agricol sau de cel forestier. Nu putem spune că planul Juncker trebuie bunoară să, participa, să participe la organizarea de centrale pe bază de lemn. Cred că avem un aviz de dat pe uh, tot ce ține de organizarea teritorială și vă reamintesc că suntem de asemenea Comisia pentru Dezvoltare Rurală și uh, în ce privește sectorul digital, anumite state, într-adevăr, echipează zonele rurale, dar, să fie limpede, ei încep cu zonele rurale cele mai locuite. În Europa mă gândesc îndeosebi la zonele de munte și dacă acolo nu vor avea curând acces la lumea digitală, uh, nu vor avea acces la mai nimic. Anumite uh, servicii au plecat deja, însă planul Juncker, susținând anumite inițiative economice, va putea evita fracturarea teritoriilor europene între cei care vor avea și cei care nu vor mai avea acces la nimic. Mulțumesc, spune președintele. Acum domnul Des, din nou. Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru intervențiile dumneavoastră am notat cu zel și aș dori să fac un scurt rezumat. Da, într-adevăr, mai uh, există discuții referitor la cum se va finanța tot, dar nu asta e treaba mea. Când vine planul Juncker, sarcina noastră este uh, să ne asigurăm că se veghează uh, asupra intereselor agricultorilor și sunt convins că vom reuși să facem acest lucru. Uh, trebuie să discut, bineînțeles, cu raportorul din umbră. Am uitat să amintesc că acest lucru înainte. Eu de la sine înțeles că voi uh, elabora și voi discuta raportul sau rezoluția cu dumnealor. Aș dori să subliniez aici faptul că investițiile în infrastructură joacă un rol decisiv, lucru pe care l-au amintit și Merit McGuinness și Michel Danța. Internetul uh, rapid este o condiție esențială pentru dezvoltarea economică. Trebuie să amintim acest lucru, dar nu pot să fac aici un catalog detaliat al măsurilor individuale. Ar fi prea mult. Trebuie să venim cu niște solicitări punctuale și trebuie de asemenea să solicităm faptul că investițiile trebuie să se facă și în regiunile vulnerabile din punct de vedere economic. Eu vin dintr-o regiune unde șomajul e de 2%, 0% șomaj în rândul tinerilor. Acolo e clar că nu e nevoie de investiții cu caracter prioritar. Investițiile sunt necesare acolo unde tinerii se confruntă cu o rată crescută a șomajului. Acolo unde șomajul înregistrează o rată înaltă, trebuie să vedem că se fac investiții tocmai în uh, infrastructură, pentru că e o premiză esențială. Regiunea mea, după război, a fost uh, una din regiunile care a rămas mult în urmă în Germania. S-au făcut uh, investiții în infrastructură de vreme și iată, în timp, am reușit să ajungem o regiune fruntașă în Bavaria, în Germania. O, o regiune care în urmă cu 50 de ani a luat hotărârile care trebuiau luată. Și mi-aș dori ca acest lucru să se întâmple și alte, în alte locuri în Europa pentru ca uh, în cele din urmă uh, Uh, să protejăm uh, interesele agricultorilor și acestea să se vadă reflectate în planul uh, Juncker. Aș dori să-i mulțumesc președintelui Sikerski pentru că a jucat un rol esențial în discuțiile preliminare și multe din hotărârile care se vor lua. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wrócimy do tematu. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Acest subiect va fi din nou abordat în luna martie. Între timp, dacă vă vin alte idei sau aveți alte sugestii, le puteți trimite domnului raportor, domnului Des. Și cum spuneam, discuția va continua pe 23 martie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de recomandările făcute de coordonatorii agri. Ați primit prin e-mail un, un mesaj. Aveți aceste recomandări și pe hârtie. Puteți constata care e lista recomandărilor noastre. Dacă nu aveți obiecții, vă propun să le adoptăm. Constat că nu sunt obiecții și trecem la punctul chestiuni diverse. Nimeni nu s-a înscris la cuvânt, atunci vă informez eu că luni 23 martie la orele 15 ne reunim din nou și apoi marți 24 martie, atât dimineața cât și după amiaza. Am epuizat ordinea noastră de zi. În ce privește produsele veterinare. Acest punct a fost deplasat la, pentru viitoarea noastră reuniune și vă mulțumesc pentru prezență. Ne vedem, deci, exact peste o lună. Între timp, firește, vom lucra din greu. Ședința se încheie aici.